Dear colleagues, it is uh, time to start. We have Dragi colegi, este momentul să începem. l avem invitat uh, pe domnul comisar, dar trebuie să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi și dacă nu există obiecții, o putem adopta fără modificări. La comunicările președintelui. Avem interpretare în 20 de limbi, iar dosarul ședinței este disponibil în format electronic, iar uh, ședința va fi transmisă pe internet. Putem trece acum la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, și anume schimb de opinii cu domnul Andrew Kaitis, comisar pentru sănătate și siguranță alimentară, în cadrul dialogului structurat. Îi urez bun venit domnului comisar în Comisia ENVI. Știți că acest uh, dialog structurat uh, are loc în, uh, în cadrul discuțiilor permanente între Parlament și Comisie și ne-ar interesa acum cel mai mult care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește abordarea rezistenței antimicrobiene pentru a o putea alinia cu principiile care guvernează donațiile, în speță cele neplătite și revizuirea catalogului de produse medicinale pentru că acesta să fie mai atractiv pentru IMM-uri. Cred că colegii vor dori să afle mai multe și despre propunerea pentru criterii de determinare a proprietăților chimice a disruptorilor endocrin pe care ați promis să îl prezentați până la finele lunii iunie, precum și intențiile dumneavoastră în ceea ce privește obligația de etichetare pentru carne. De asemenea, am solicitat acest lucru într-o rezoluție a comisiei noastre. În același timp, dorim să știm ce acțiuni dorește să întreprindă comisia în ceea ce privește solicitarea Parlamentului de a avea o strategie cuprinzătoare în ceea ce privește alcoolul. Vă mulțumesc pentru prezență astăzi și vom începe ca de obicei cu o declarație introductivă a Comisiei. Aveți uh, cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc foarte mult. Timpul trece repede. Iată că a trecut un an întreg de la ultima dată când am fost prezent aici, în Comisia dumneavoastră, pentru dialogul structurat anual. Da, anul trecut mi-am prezentat prioritățile pentru întreaga perioadă a mandatului. În acest an aș dori să mă concentrez asupra unor chestiuni cheie în care ne angajăm în momentul de față. Sigur că putem să ne referim și la alte chestiuni în sesiunea de întrebări și răspunsuri care va rămâne. Stimați deputați, haideți să vedem care au fost succesele înregistrate anul trecut în ceea ce privește bunăstarea animalelor. În primul rând, bunăstarea în ceea ce privește bunăstarea animalelor, prioritatea mea principală în acest domeniu este să avansăm rapid în ceea ce privește strategia în domeniu. Cu finalizarea celor cinci acțiuni la începutul lunii ianuarie, în special în publicarea orientărilor, ceea ce privește bunăstarea animalelor pentru uh, porci, am atins un pas important. Uh, în viitor ne propunem și crearea unei platforme pentru bunăstarea animalelor, așa cum a sugerat state membre și a fost solicitat de Parlament anterior. În ceea ce privește alcoolul, împărtășesc convingerea Parlamentului că trebuie să colaborăm pentru a aborda această problemă, așa cum a fost exprimat dumneavoastră în rezoluția din aprilie. Am fost foarte activ în această privință. <clears throat> Am discutat despre chestiuni politice ce țin de alcool cu statele naționale și parlamentele naționale și i-am încurajat să fie foarte activ în ceea ce privește politica de control al alcoolului. Am alocat în acest an 1,7 milioane de euro pentru acțiuni noi în acest domeniu în cadrul programului de sănătate, în special în ceea ce privește reducerea accesibilității la alcool. Susținem o acțiune comună în acest domeniu care se va finaliza în octombrie și vom continua colaborarea noastră în, în pe viitor. Susținem și implementarea planului de acțiune în ceea ce privește comportamentul tinerilor, în ceea ce privește băutura și vom susține și vom lansa în acest an un uh, proiect pilot pentru susținerea uh, femeilor care au probleme cu alcoolul. În ceea ce privește acizii trans uh, Da. <clears throat> Știți că acești uh, acizi uh, sunt cauza celor mai multe uh, boli. De aceea mă bucur că în decembrie anul trecut Comisia a adoptat un raport sugerând limite legale pentru transacizii produși la nivel industrial. De asemenea, am fost activ și în ceea ce privește chestiuni care țin de siguranța alimentară și vom continuă și în acest domeniu. Apoi, dacă vorbim despre implementarea transfrontalieră a directivei, am evaluat situația în teren și problemele de implementare cu care se confruntă statele membre, aș dori de asemenea să subliniez inițiativa existentă care se referă la crearea unei rețele de referințe europene dacă reușim să punem împreună cunoștințele și experiența, uh, vom permite furnizorilor specializați în domeniul sănătății să colaboreze prin intermediul acestor rețele structurate. Sperăm ca primele astfel de rețele să fie operaționale la finele lui 2016. Permiteți-mi să continui acum cu câteva chestiuni de actualitate. Voi începe cu glifosatul anumite evoluții în domeniul științei sunt uneori dificile pentru că datele sunt incomplete. Și regimul Uniunii Europene pentru produse de protecție a plantelor este probabil cel mai strict din lume. Am încredere de plină în sistemul european în ceea ce privește consultările științifice în domeniul alimentar pe care instituțiile europene le-au creat și trebuie să le apărăm împreună. Până în momentul de față, să nu există nicio decizie din partea colegiului în chestiunea glifosatului. Au loc discuții între serviciile Comisiei și statele membre pentru a găsi cea mai bună soluție. În acest context, salut votul dumneavoastră din plenară de acum două săptămâni. Vom ține cont de acest lucru în discuțiile noastre la nivelul colegiului. În ceea ce privește transparența, după cum știți, am invitat reprezentanții industriei să-ți publice studiile. Știu că v-ați dat seama că am adresat deja la începutul lunii martie o solicitare uh, și industria se pare că a dat curs acestei solicitări. Dat fiind faptul că Comisia nu dispune de aceste studii, nu este în măsură să le publice. De aceea nu am putut decât să solicit acest lucru EFSA la fel și reprezentanților companiilor. Și, și aici trebuie respectată legislația votată de Parlament. Mai știu de asemenea că vă interesează și situația în ceea ce privește disruptorii endocrini. Comisia dorește să respecte decizia curții și este în curs de a prezenta criterii științifice pentru a identifica disruptorii endocrini până la vară. <clears throat> în cursul anului trecut am acordat o atenție sporită comunicării periodice uh, pe această perioadă și am organizat de asemenea și o masă rotundă la care au participat uh, și membrii din comisia dumneavoastră, de asemenea și două conferințe care să asigure transparența cu privire la activitățile întreprinse și de asemenea intenționăm să continuăm activitatea noastră în deplină transparență. Stimați eurodeputați, vreau să vă asigur de întreag, întregul meu angajament pentru a asigura standarde înalte de protecție a sănătății umane. De asemenea, în, intenționăm să adoptăm cea mai bună decizie în această chestiune extrem de importantă și mă bazez pe susținerea dumneavoastră pentru pașii care vor urma. În ceea ce privește virusul Zika, Aici am elaborat orientări comune pentru călători și turiști și am mobilizat 10 milioane de euro pentru cercetare. Comisia va continua să monitorizeze situația îndeaproape împreună cu ECDC și OMS. De asemenea, vom continua să ne coordonăm răspunsul cu statele membre prin intermediul Comitetului pentru Securitate în domeniul sănătății. Vom fi foarte activi și în următoarele luni, pe următoarele domenii. Și aici permiteți-mi să încep cu rezistența antimicrobială. Aș începe cu planul de acțiune pe 5 ani și rezultatele au fost prezentate, rezultatele unei evaluări au fost prezentate într-un document la finele anului. Am participat și la o conferință ministerială organizată de președinția daneză în februarie, care s-a axat pe <clears throat> relansarea eforturilor în combaterea rezistenței antimicrobiene. Orientările Comisiei în ceea ce privește utilizarea prudentă a medicamentelor antimicrobiene în domeniul veterinar sunt uh, extrem de importante și, și o componentă principală a planului de acțiune. Propunerile noastre legislative în ceea ce privește medicamentele în domeniul veterinar și uh, furajele respective sunt, reprezintă de asemenea și o etapă importantă în combaterea rezistenței antimicrobiene. Am participat de asemenea și la dezbateri la, nivel, dezbateri la nivelul G7 cu privire la rezistența antimicrobiană și aici s-au făcut angajamente uh, ambițioase de către șefii de stat și miniștri în domeniul sănătății. De asemenea, există și o, tas, o forță de reacție specială în acest domeniu la nivel transatlantic și la nivel de ONU uh, se va discuta această chestiune în septembrie 2016. Stimați eurodeputați, vreau să vă asigur că Comisia va continua să facă eforturi și să-și continue acțiunile în ceea ce privește rezistența antimicrobiană, atât în interiorul UE cât și la nivel internațional. Step forward towards. În ceea ce privește <clears throat> o evaluare comună a tehnologiei în domeniul sănătății, am stabilit de asemenea priorități. De, din octombrie anul trecut, Comisia a propus să sporească coordonarea pentru a evita evaluări contradictorii și uneori multiple în diferite state membre. Plecând de la cooperarea la nivelul Uniunii Europene, aș dori să reușim să creăm un nou mecanism care să devină sustenabil începând cu 2020. Serviciile Comisiei, în momentul de față, fac o evaluare a situației actuale și identifică principalele opțiuni de politică. Aștept cu nerăbdare să discutăm aceste chestiuni cu dumneavoastră în cea de-a doua jumătate a acestui an. Acum voi trece la control în domeniul tutunului. Înainte de 20 mai 2016, Prioritățile mele s-au concentrat asupra transpunerii corespunzătoare a legislației în domeniu și a adoptării legislației secundare necesare. Noi am adoptat și acte de punere în aplicare în ceea ce privește uh, ambalajele și etichetarea. De asemenea, vom adopta în curând și actele de punere în aplicare în ceea ce privește ingredientele prioritare, în special în ceea ce privește aromele. De asemenea, suntem în curs de pregătire a unui raport în acest sens. De asemenea, mă bucur să vă pot spune că am făcut primii pași și acum suntem pregătiți să discutăm la nivelul Comisiei uh, aceste lucruri pe baza unui prim raport pe care l-am pregătit. De asemenea, însă, am auzit și opinii uh, contradictorii din partea dumneavoastră în ceea ce privește etichetarea uh, alcoolului. Stimați eurodeputați, cred că introducerea mea a fost suficient de lungă și acum vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări ați avea. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Putem să începem prima rundă de întrebări. Din partea PP, domnul Ivo Belet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. Aici sunt, în fața dumneavoastră. Am o întrebare legată de glifosat. Este o chestiune delicată și știm cu toții că Parlamentul a adoptat o rezoluție clară în ceea ce privește glifosat, cerând Comisiei clar să uh, propună uh, un nou proiect pentru uh, regulamentul de implementare. Știm că am ajuns la un compromis bun între principalele grupuri politice pentru adoptarea unei reînnoiri limitate pentru folosirea glifosatului. Am cerut limitarea și chiar interzicerea uh, folosirii glifosatului înaintea recoltei, pentru că se pare că chiar înainte de recoltă e perioada periculoasă. Nu voi intra în detalii Știm că suntem și pentru folosirea neprofesională a glifosatului și așa mai departe. Domnule comisar, dorim să vă amintim de o comunicare pe care ați dat-o, în care ați anunțat explicit că nu veți acționa împotriva majorităților politice din Consiliu și din Parlament. Am dorit să știm de la dumneavoastră dacă sunteți dispuși să respectați rezultatul acestei rezoluții și acestei cereri a Parlamentului, care este rezultatul unui consens al majorității. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea socialiștilor, domnul Paniu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. Dați-mi voie să vă cer câteva clarificări, precizări mai degrabă. În ceea ce privește uh, originea uh, cărnii în uh, produsele preparate, un studiu recent Președintele întrerupe, se pare că există o problemă cu interpretarea, spune domnul președinte. Okay, Mr. Bonio, can you restart? Domnule Parnio, vă rog să începeți. Se aude bine acum, domnule comisar? Aveți interpretarea în căști? Se pare că avem o problemă tehnică, spune domnul Parniu. The technicians are trying to... Se pare că există o problemă pe canal. Tehnicienii încearcă să o rezolve, spune domnul președinte. Acum e bine. Bun. Bun. Domnule președinte, domnule comisar, aș dori să vorbesc despre obligația de a pune pe etichetă originea cărnii în uh, uh, alimentele preparate. Știm că sistemul voluntar a fost un eșec, 54% din alimentele preparate nu menționează originea și 92% nu precizează originea cărnii pe care o conțin. Într-o alt, altă rezoluție a noastră din 22 martie am făcut apel la uh, implementarea unei trasabilități obligatorii. În 14 martie, Comisia a reautorizat Franța să uh, facă, să experimenteze cu uh, etichetarea laptelui în produsele procesate. Mi se pare că poziția Comisiei pe acest subiect nu este definitivă. Se pare că Comisia trebuie să ceară uh, informații suplimentare autorităților franceze pentru a putea da un anviz pentru celelalte state membre. Este totuși o informație importantă. Voi reveni la reglementarea uh, prețurilor pentru medicamentele inovatoare. Ați precizat că la Tokyo, în 20 26-27 mai, la G7 se va discuta acest lucru. Comisia Europeană întrevede adoptarea unor măsuri pentru schimbul de informații între statele membre în ceea ce privește fixarea prețurilor pentru aceste medicamente. De exemplu, un uh, medicament utilizat uh, împotriva hepatitei uh, a costat uh, costă, uh, există diferențe foarte mari de preț pentru aceste medicamente de la o țară la alta, de la milioane de euro la câteva sute de euro. Uh, de asemenea, se vorbește și despre o scădere a prețului, a prețului medicamentelor pe, împotriva cancerului, pentru că și aici există uh, uh, o prăpastie foarte mare este vorba despre un medicament împotriva cancerului de piele care costă 100.000 de euro în anumite țări. Deci poate oare Comisia să ia inițiative în acest sens, că, pentru că știu că statele membre au competența de a fixa prețul la medicamente. Și nu în ultimul rând, cadrul juridic pentru noile OGM-uri. Până la sfârșitul lui 2015 ar fi trebuit uh, să ne transmiteți uh, care um, um, care, a, care este statutul cu aceste noi uh, organisme modificate genetic. Doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule comisar. Aș dori să vă pun o, pre- o întrebare legată de Uh, mecanismul de consiliere științifică. Este vorba despre un uh, grup la nivel înalt de oameni de știință care au uh, înlocuit postul de consilier principal pentru președintele Comisiei pe domeniul științei. Și acest nou grup este, uh, are rol de consiliere nu doar pentru președintele Comisiei, ci pentru întregul colegiu al comisarilor. În acest context, aș dori să vă, să vă întreb ce spun ei referitor la glifosat. Pentru că este un domeniu în care uh, au existat informații contradictorii, lucru care deliber, face deliberările noastre uh, atât interesante cât și dificile, pentru că ni se cere să luăm uh, în considerare două sisteme diferite de testare și două seturi de informații uneori contradictorii. Deci, probabil că ar trebui să apelăm, apelăm la acest grup la nivel înalt uh, și dorim să vă adresăm această întrebare dumneavoastră. În cea de-a doua ședință acestui grup, la uh, diverse, s-a vorbit despre evaluarea uh, cu privire la reglementarea acestui glifosat. Prevederile nu sunt foarte clare, dar mă întreb ce și cum uh, puteți să folosiți aceste, uh, această structură. Cred că este o ocazie ideală pentru a începe să folosiți acest grup pentru a uh, aduna informații nu doar pentru noi, dar și pentru Colegiul Comisarilor. Veți folosi acest mecanism și cum întrevedeți uh, viitorul acestui instrument? Mulțumesc. Doamna Riz de la ALDE. Bună ziua, domnule comisar. Este întotdeauna o plăcere să uh, vă avem în mijlocul nostru pentru niște clarificări interesante cu privire la dosarele pe care le tratăm. După cum vedeți, ne interesează foarte tare problema glifosatului în momentul de față. Ne-ați spus, domnule comisar, Um, ați spus că aveți încredere în sistem, că există discuții între serviciile de la comisie, sunteți bucuroși că am votat cum am votat și ați spus că veți ține cont de uh, acesta, de acest vot. Vinerea trecută uh, s-au luat uh, uh hotărâri cu privire la o nouă propunere la nivel de comisie este vorba despre reautorizarea pentru 10 ani de această dată a folosirii glifosatului. Uh, știm că există diferente de opinie în rândul comisarului, deci nu, în rândul comisiei, deci nu o să mă adresez doar dumneavoastră. Um, puteți oare să țineți cont de ceea ce se practică în anumite state membre Uh, în ceea ce privește utilizarea uh, acestui erbicid. Și uh, aș vrea să știu dacă veți ține cont de uh, compromisul la care a ajuns uh, Parlamentul European. În ceea ce privește directiva cu privire la produsele din tutun, în 2013 aș dori să vă spun că ați avut o poziție cu privire la pachetul uh, Cu privire la pachetul neutru, aveți acum uh, intenția, în calitate de comisar, să fiți um, um, mai ferm cu privire la uh, acest pachet și voi vorbi și despre țigările, eco, uh, țigările electronice. Există foarte multe divergențe pe această temă. Comisia a făcut totul pentru a împiedica dezvoltarea acestei uh, piețe. Așteptăm uh, un alt raport cu privire la un alt produs. Eu aș dori să știu dacă acești ani de întârziere, în urma tuturor uh, consilierilor științifice și expertizelor și așa mai departe, uh, având în vedere avizele anumitor institute de sănătate din mai multe state membre, uh, da, care spun că acest produs ajută mai mult la prevenire, chiar dacă nu este uh, disponibil pentru tineri, dar este disponibil pentru adulți. Mulțumesc, doamna Boylan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt foarte binevenite comentariile cu privire la strategia legată de alcool. Și știm că Parlamentul a solicitat această, această strategie. Ați vorbit despre lacuna juridică pe care o au produsele din alcool această lacună ne-a lăsat într-o situație în care avem mai multe informații pe o sticlă de lapte decât pe o sticlă de bere sau de vin. Și uh, reprezentanții societății civile, mai ales în domeniul sănătății, sunt frustrați acum și se simt ignorați. Știu, domnule comisar, că ați fost uh, ministru al sănătății în uh, Lituania și ați fost foarte entuziast când a venit vorba despre această temă. Simțiți oare că serviciile comisiei uh, au pus frână la, în ceea ce privește această schemă legată de alcool? În ceea ce privește informațiile legate de etichetare trebuia ca acestea să fie, aceste măsuri să fie impuse până în 2020. Aceste informații sunt de o foarte mare importanță pentru consumator și aș aprecia dacă domnul comisar ne-ar putea da o dată clară până la care să putem aștepta un raport în domeniu. Ați vorbit despre un plan de acțiune pentru uh, a lupta împotriva alcoolismului la tineri. Uh, Anumite state membre au încercat și ele să contracareze această problemă. În Scoția am uh, impus un preț minim la alcool, de exemplu. Știm că există state membre care fac tot posibilul pentru a lupta împotriva acestui uh, fenomen și doresc să vă întreb dacă știți care sunt aceste uh, măsuri și dacă știți că Uh, există și uh, cauze în fața curții în acest sens. Mulțumesc. Din partea verzilor, doamna Ocan. Mulțumesc, uh, domnule comisar. De la începutul mandatului său, în Comisia a încălcat legile europene în ceea ce privește disruptorii endocrini. În 2013, în urma lobby-ului uh, industriei, Comisia nu a, luat, uh, nu a luat în seamă toate criteriile uh, științifice pentru studierea acestui, acestor perturbatori endocrini. Dumneavoastră ați hotărât să uh, continuați cu evaluarea de impact și ați ignorat deciziile curții în ceea ce privește uh, uh, industria pesticidelor, care nu a acceptat niciodată faptul că a pierdut lupta în 2009. Una dintre marile controverse este problema uh, uh, potenței acestor substanțe. S-a ajuns, de acord, s-a ajuns la un consens la Berlin uh, și acesta spune că nu este nevoie să se identifice potența substanței pentru a identifica uh, perturbatorul endocrin. Uh, asta este ca și cum ai spune că vinul nu este alcool, după părerea mea. Neincluzând acest criteriu în uh, propunerea dumneavoastră pentru criteriile științifice, puteți să mă asigurați că acest criteriu nu va face parte din uh, uh determinarea, din criteriile pentru determinarea potenței uh, perturbatorilor endocrini. Dacă Uh, se va continua așa, noi vom încerca să ne opunem. Mulțumesc, domnul Pier Nicola Pedicini de la FTD. E, grație, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, mai ales pentru că ne-ați vorbit despre angajamentul uh, Comisiei uh, în combaterea rezistenței la antibiotice. Din punctul meu de vedere, așa cum am arătat de mai multe ori când am vorbit despre medicamentele veterinare, ar trebui să se găsească, să se identifice noi antibiotice. Trebuie evitat uh, uzul uz, și abuzul uh, pe care îl practică marile companii farmaceutice, susținând uh, micile întreprinderi independente, precum și laboratoarele din cadrul universităților. Sper să-mi spuneți ce părere aveți și despre o Uh, o entitate europeană în acest sens. Ce se face în ceea ce privește cercetarea în domeniul antibioticelor pentru uz uman, mai ales a antibioticelor uh, naturale? Nu se mai vorbește de, din mai anul trecut despre tema siguranței pacienților. Aș dori să știu care sunt planurile comisiei și ce părere are comisia despre acest lucru. Mulțumesc, doamna Dornano, INF. INF. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezență și domnului comisar. Câteva elemente au fost menționate deja, aș dori să mai adaug și eu trei. Mai întâi, alcoolul, strategia europeană, europeană pentru care unii deputați s-au pronunțat deja. Suntem în fața unei probleme majore, mai ales în rândurile tinerilor. Și aici problema nu o reprezintă numărul de calorii, ci consumul uh, de alimente în cantitate mare într-un timp scurt. Cred că trebuie să facem ceva, pentru că uh, lipsa de acțiune în acest domeniu ar alimenta contrabanda cu alcool. Foarte multe dintre băuturile uh, Uh, care circulă pe piața Uniunii Europene este, sunt uh, făcute din alcool de contrabandă, alcool uh, Uh, asupra căruia s-a intervenit chimic și care pune în risc, uh, sub risc uh, sănătatea consumatorilor. Aș dori să atrag atenția Comisiei asupra două aspecte în special, țintirea populațiilor tinere, care sunt mecanismele de la nivel național care s-au dovedit eficiente și ce recomandări ar putea formula Comisia. A doua întrebare, prudență în materie de prețuri, o evaluare de risc Uh, al impactului unei posibile creștere a prețului la alcool, mai ales a alcoolului tare și a băuturilor spiritoase, trebuie analizată cu toată atenția pentru a evita efectele contraproductive. O a doua problemă pe care voiam să o semnalez se leagă de sănătatea animalelor, de bunăstarea animalelor, apropo de ce spunea și domnul Parnio privitor la carne. Noi am inițiat uh, o acțiune eh, privitoare la eh, asomarea animalelor. Dacă Comisia Envi nu pare foarte grăbită să rezolve problema aceasta, cred că ar trebui ca măcar Comisia să ia în serios această problemă, lucrând la două eta în două etape. Combaterea abat abaterii rituale a animalelor în special. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să știe foarte bine dacă animalul a fost uh, uh, sacrificat în mod ritual sau nu. Și, în fine, o a treia chestiune pe care voiam să o semnalez se leagă de gestionarea epidemiilor. Riscul de transmitere a bolilor este din ce în ce mai ridicat și mm, cu atât mai mult cu cât ne confruntăm cu fluxuri migratorii foarte mari. Centrele de primire administrative nu mai fac față, nici măcar taberele clandestine care se înmulțesc. Deci, nu e suficientă acțiunea, ci și prevenirea, riscul este real, vectorii de transmisie sunt din ce în ce mai numeroși și nu putem să-i primim pe toți nefericiții lumii, dar putem măcar evita epidemiile și în acest sens aș dori să știu ce intenție are Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc! Am aflat uh, care sunt uh, întrebările din prima rundă de intervenții și acum dăm cuvântul domnului comisar pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Voi începe cu întrebările privitoare la glifozat de la domnul Ivo Belet. Desigur, pe mine m-a bucurat foarte mult rezoluția Parlamentului European privind glifozatul, cu toate propunerile și compromisurile identificate în text. Și sunt gata să discut despre aceste lucruri, fiindcă, așa cum știți, Suntem în curs de a discuta cu statele membre despre această temă la nivel de comitet. Încercăm să ajungem la un compromis cât mai amplu, așa cum spuneam. Există o singură cale și anume să atragem de partea consensului un număr cât mai mare de state membre. Sigur, Până în prezent nu există o decizie a colegiului pe această temă, sunt doar discuții la nivelul serviciilor comisiei, dar încercăm să acoperim toate posibilitățile pentru a construi un compromis cât mai amplu cu statele membre și în interiorul colegiului, desigur. La nivel personal sunt uh, deschis la o decizie rezonabilă, ținând de seama de toate problemele aferente acestei teme complexe. Apoi, la a doua întrebare, aș dori să încep prin a mă referi la etichetarea țării de origine. Și în ce privește informațiile alimentare oferite consumatorilor, Țara de origine trebuie să fie menționată pentru carnea de porc, de vită, uh, de pui. Încercăm să ajungem la soluții sustenabile pentru toate aceste categorii de carne, cel puțin la nivel european. Asta însă nu înseamnă că nu se pot institui măsuri și la nivel național, după cum spuneați și dumneavoastră. Unele state membre au arătat că ar dori să impună chiar obligația de etichetare și pe mine mă interesează foarte mult care va fi rezultatul acestui uh, experiment. Franța de Altminteri a prezentat câteva inițiative interesante în acest sens, la fel și Italia. Suntem interesați de aceste inițiative pentru că regulamentul vorbește despre etichetarea voluntară a țării de origine, dar noi vom evalua propunerile celor două state membre și dacă ele se vor uh, uh alinia obligațiilor juridice și de proporționalitate, atunci suntem gata să dăm curs și noi acestor inițiative. Există, desigur, mai multe modalități de aplicare a regulilor și normelor. Acestea trebuie stabilite, însă serviciul, serviciile mele lucrează la asta pentru ca până la sfârșitul anului să se adapteze cadrul normativ în acest domeniu. Vorbeați despre medicamentele inovatoare și despre accesul la tratamente. Cum să se faciliteze accesul la aceste tratamente. În prezent, Comisia dispune de două instrumente. Avem un grup de experți care prezintă Comisiei și statelor membre un raport cu privire la mecanismele de stabilire a prețurilor în toate cele 28 de state membre. Dispunem de asemenea de un proiect uh, Euripid, un proiect voluntar unde statele membre sunt acelea care vin și prezintă în mod transparent informații cu privire la medicamentele inovatoare. Și mă bucură faptul că din ce în ce mai multe state membre participă la proiectul Euripid și sigur acum analizăm și posibilitatea evaluării accesului sporit la medicamentele inovatoare, EMA a prezentat un proiect privitor la posibilitatea de a autoriza cât mai rapid și în cât mai mare măsură medicamentele inovatoare. Pe 18 aprilie, președinția neerlandeză a declarat o dezbatere fructuoasă cu privire la transparența pe marginea prețurilor, iar posibila cooperare a statelor membre uh, a fost constatată. Mai multe, tot mai multe state membre au manifestat un interes clar în a se alătura negocierii prețurilor în urma intrării în parteneriate, în parteneriat a Belgiei, Luxemburgului și țărilor de jos. Ministrul francez a propus și organizarea unor discuții cu privire la medicamentele inovatoare și accesul la acestea la nivelul G7, un alt instrument deosebit de important, și suntem gata să pornim pe această cale. V-aș atrage atenția în mod deosebit asupra unui raport care a fost prezentat de către grupul de experți cu privire la modelele de stabilire a prețurilor la aceste tipuri de medicamente în toate cele 28 de state membre. Cred că aceasta e direcția în care trebuie să mergem, să încurajăm statele membre să coopereze, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, diferențele mari între prețuri nu, fac, nu au nicio logică și cred că ar trebui să fac obiectul unei analize mai amănunțite pe teren. Apoi, în, în trecutul recent uh, s-au elaborat noi modalități uh, de creștere a plantelor, pentru care cadrul normativ nu este foarte clar. Există uh, semințe noi, mai rezistente, de exemplu, la secetă, care ar putea fi foarte utile pentru o agricultură mai sustenabilă și care ar face și mai puțin necesară utilizarea pesticidelor. Comisia analizează această problemă pentru a vedea în ce măsură trebuie adaptată legislația privitoare la organismele modificate genetic în Uniunea Europeană. Analiza aceasta va fi făcută publică de către Comisie în cursul anului 2016, fiindcă, așa cum știți cu toții, este foarte important să dispunem de mai multă claritate în acest domeniu. Sigur, agricultura din Uniunea Europeană trebuie să fie în avantajul inovării uh, sustenabile, și nu să se opună acesteia, cred că trebuie să avem un uh, proces de reflexie cât mai amplu în acest domeniu. Și acum, referitor la întrebarea următoare, vă mulțumesc foarte mult, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să restaurăm încrederea în de știință pentru a ne baza pe, uh, în, în, pentru ca politicile noastre să dispună de o bază științifică solidă. Uneori e foarte greu să iei decizii politice pentru că nu dispui de suficiente date științifice. Acestea ori nu sunt complete, ori sunt neconcludente. Și am uh, demarat un mm, proces de reflexie cu comisarul care răspunde de acest sector pentru a vedea cum putem să abordăm mecanismul de consiliere științifică în acest domeniu al siguranței alimentare. E important acest mecanism european și e foarte important să dispunem și de avizele științifice ale entităților științifice pertinente care să fie puse la dispoziția tuturor părților interesate. În ce privește următoarea întrebare din partea domnului Ris, privitoare la transpunere și punerea în aplicare. 8 state membre au arătat că au pus în aplicare uh, actul legislativ. Germania, Italia, Malta, Slovacia au uh, raportat uh, transpunere completă. Belgia, Lituania, uh, Germania și uh, Estonia au arătat că sunt, uh, au pus în aplicare doar parțial acest act legislativ. Sperăm ca până la urmă toate cele 28 de state membre să transpună și să pună în aplicare în la timp acest act legislativ. Referitor la țigaretele electronice și la pachetele simple pentru astfel de țigarete. Unele state membre au introdus o astfel de măsură, dar referitor la țigaretele electronice, știți că statele membre sunt acelea care stabilesc procedura. Strâng informații de la diferiți experți și entități de evaluare pentru a vedea cum trebuie reglementate în mod corect țigaretele electronice care eu unul cred că ar trebui să fie reglementate cât mai ferm, fiindcă din punctul meu de vedere ele reprezintă o, un pericol pentru sănătatea publică. Următoarea întrebare mind-boil questions about uh, uh, alcohol use. Uh, privitoare la alcool, la utilizarea alcoolului, alcoolism și așa mai departe. Pagubele pe care le provoacă alcoolul. Susțin o acțiune comună privitoare la alcool cu toate statele membre și sunt gata să ajut statele membre să pună în aplicare planuri naționale pentru combaterea alcoolismului. Am și purtat multe dezbateri pe tema aceasta, referitor la prețul minim pe unitate. CEJ a luat deja o hotărâre în acest sens. Este vorba de posibilitatea statului membru de a hotărâ atâta vreme cât se respectă principiul proporționalității. A existat o cauză a unei instanțe scoțiene Și vedem acum care este cursul ce trebuie dat. Referitor la etichetare, după cum arătasem, am finalizat raportul privitor la etichetarea băuturilor alcoolice. Acest raport este acum în curs de proces de consultări la nivelul uh, serviciilor și când acest proces se va încheia, vom vedea ce decizie vom lua. Oricum, în cursul anului 2016 va exista o decizie definitivă cu privire la uh, raportul privind etichetarea din partea Comisiei. Vorbeați despre eventualul abuz de alcool. Statele membre au acum obligația de a introduce instrumente de impozitare, de piață, de a reglementa accesibilitatea, publicitatea la alcool. Toate aceste instrumente sunt la dispoziția statelor membre. Vorbim, desigur, de posibilitatea de a reglementa publicitatea la alcool la nivel transfrontalier. Vorbim astăzi despre aceste lucruri. Se vorbește, de exemplu, de directiva privind audiovizualul uh, în acest context. Discuția se poartă în momentul de față între serviciile comisiei, dar aș face un apel la utilizarea instrumentelor de piață pentru combaterea abuzului de alcool, pentru combaterea deci alcoolismului și a pagubelor pe care le produce acest uh, fenomen. Însă statele membre, încă o dată, sunt acelea care știu cel mai bine care sunt cele mai eficiente instrumente la dispoziția lor. E adevărat că prețul poate că este cel mai uh, eficient instrument, dar e o chestiune care ține de decizia statelor membre. A fost o întrebare din partea doamnei Ocan privitoare la glifozat și la evaluarea de impact. A, nu. A fost vorba despre perturbatorii endocrini în întrebarea doamnei Oken și despre evaluarea de impact. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați ridicat în discuție aceste probleme. După cum știți, Comisia ia act de hotărârea Curții Europene de Justiție, dar în niciun caz nu ne opunem hotărârii CEJ. S-a făcut evaluarea de impact. Noi ne-am achita de sarcină finalizând această evaluare de impact, pentru că ea ne ajută să luăm decizii cât mai cuprinzătoare. Dar, desigur, vom da curs obligațiilor uh, impuse de curte, vom uh, prezenta criteriile pentru perturbatorii endocrini până la vară. Este un proces în curs, nu văd niciun fel de contradicție între a ne respecta noi obligațiile pe de-o parte și pe de altă parte a dispune de mai multe informații cu privire la perturbatorii endocrini. Apoi vorbeați despre problema potenței. E o chestiune care ține de experți. Eu nu sunt acela care să judec problema aceasta a perturbatorilor endocrini nu sunt eu uh, judecătorul care să facă dreptate între diferitele entități care trebuie să se pronunțe în acest uh, sens. În curând vom uh, invita experții să stea la mm, aceeași masă și să ia o decizie. Nu sunt eu judecător în materie științifică. Comisia ascultă pe toți, dar nu poate evalua ea însăși avizele științifice atunci când acestea sunt divergente. Toxicologii și respectiv endocrinologii au poziții diferite, trebuie să se pună ei de acord, nu hotărâm noi care sunt cele mai potrivite și corecte criterii de care să ținem seama. Sigur, ascult toate dezbaterile, în ce privește potența perturbatorilor endocrini, nu s-a luat încă nicio hotărâre. Încă nu avem raportul definitiv din partea experților. referitor acum la rezistența antimicrobiană din partea domnului Pedicini a fost o întrebare pe această temă. Cu privire la sprijinul acordat industriei farmaceutice de a veni cu noi uh, antibiotice. Știți că noi susținem cercetarea pentru uh, medicamentele inovatoare și, deci, și pentru noile antibiotice. Acestea sunt în curs de elaborare și în ce privește utilizarea noilor antibiotice în, uh, pentru uz uman, până la toamnă vom prezenta orientări cu privire la utilizarea corectă a antibioticelor de uz uman. Suntem gata, desigur, să discutăm despre noile modele de afaceri uh, uh, pentru a se asigura sinteza unor noi antibiotice. Pentru că la nivelul industriei există un interes de piață foarte limitat pentru producerea noilor tipuri de antibiotice. Și tocmai de aceea suntem în curs de a discuta cu toate părțile interesate tocmai despre aceste lucruri. Referitor acum la întrebarea referitoare la strategia privind alcoolul. Sunt de acord cu faptul că prețurile la alcool trebuie evaluate în toate cele 28 de state membre, noi, de partea noastră, tocmai am discutat despre un punct de vedere comun cu privire la gestionarea riscurilor în comun pentru, riscurilor pentru uh, acizii grași trans, pentru alcool, pentru tutun, pentru zahăr. Deci, riscurile pe care le presupun toate aceste substanțe. Reducerea factorilor de risc este interesul nostru major, dar această chestiune ține de competența statelor membre. Ele trebuie însă să înțeleagă că instrumentele de piață, impozitarea, accesibilitatea, publicitatea. Toate instrumentele de piață trebuie puse în aplicare în mod adecvat pentru a se reduce pagubele provocate de toți acești factori de risc, printre care și alcoolul. Desigur, sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește țintirea populației tinere, apropo de instrumentul de creștere a pieței. Apoi, referitor la um, sacrificarea animalelor în condiții sigure și umane. Sigur, regulile diferă totuși de la un stat la altul, fără eh, controlul eh, ține de competența statelor membre, iar eventualele aspecte legate de sacrificarea rituală ar putea face obiectul în uh, cadrul unor discuții de pe, dintr-o viitoare uh, sau unor viitoare discuții din cadrul unei platforme pentru bunăstarea animalelor. Referitor la epidemii, avem un comitet pentru securitate în domeniul sănătății, care e un comitet permanent. Controlăm în momentul de față toate datele legate de vectorii de risc și comitetul acesta elaborează instrucțiuni cum să se folosească metodele de dezinfectare, de asigurare a igienei și toate instrumentele necesare pentru combaterea factor factorilor de risc și a vectorilor de răspândire a bolilor. Este o temă prioritară pentru noi, pentru că se apropie vara și, apropo de virusul Zika, cu atât mai mult trebuie să fim vigilenți în astfel de situații. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum avem o listă foarte lungă de vorbitori, 21, și v-aș ruga să fiți cât mai succinți. Începem acum cu doamna Grostet. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi. Aș dori să vă vorbesc Uh, despre regulamentul cu privire la medicamentele de uz veterinar, pentru că am primit câteva ecouri îngrijorătoare și aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră. Uh, va dura până la sfârșitul anului să avem un acord în Consiliu și trilogurile vor începe pe în 2017. Vă rog să faceți presiune asupra Consiliului pentru că noi vorbim aici despre lupta împotriva rezistenței microbiene și nu e timp de pierdut. Apoi, eu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește uh, valoarea adăugată a uh, medicamentului HTE. TE. Uh, um, este nevoie oare să creăm uh, însă uh, modele mai suple, de, mai flexibile de uh, autorizare de comercializare fără să, punem, fără să supunem la risc uh, sănătatea pacienților. Există în Franța o procedură pentru autorizațiile temporare, de exemplu. Uh, știm că există experimente, uh, experimente legate cu, experien- cu uh, autorizațiile care evoluează în timp, care sunt flexibile. Apoi, o chestiune care mă îngrijorează este vorba despre două, chesti- două categorii de produse pentru copii și pentru sportivi. Este vorba despre suplimente. Uh, Uh, trebuiau să vină două rapoarte de la Comisie în iulie 2015. Cel referitor la alimentele pentru sportivi nu a uh, apărut încă, deși cadrul de reglementare va fi abrogat în iulie. Ce se va întâmpla? Și pentru celelalte alimente, cealaltă categorie, a ieșit raportul recent și se preconizează abandonarea cadrului specific de reglementare. Mi se pare foarte grav pentru că uh, atunci nu vom mai avea o reglementare specifică pentru uh, copiii de vârstă foarte mică. Mi se pare îngrijorător și aștept o intervenție din partea dumneavoastră. Dear colleagues, I repeat my... Dragi colegi, vă rog încă o dată să fiți cât mai succinți. Domnule Pot. Mulțumesc, domnule comisar. Văd că vă chinuim cu întrebări legate de glifosat și um, îmi pare rău că trebuie să revin cu această întrebare. Pentru că nu ați uh, dat un răspuns uh, domnului Belet, de aceea revin eu. Pentru că puteți da un răspuns cu da sau nu. Veți va ține cont Comisia de Rezoluție a Parlamentului European din 13 martie 2015, care a fost adoptată cu o mare majoritate în plenul Parlamentului legată de folosirea și aprobarea glifosatelor. S-a vorbit și de rezistență antimicrobiană. Glifosatul este un antibiotic brevetat ca atare și poate conduce la rezistențe uh, față de alți patogeni. Și acest lucru a fost demonstrat prin uh, evaluări interpares. Va avea în vedere Comisia la urmă urme și acest lucru? Mulțumesc, domnul Pirca. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, stimate domnule comisar. Deja la ultimul dialog structurat, am pus această întrebare legată de implementarea directivei privind tutunul. Atunci v-ați declarat optimist, astăzi din nou. Dacă mă uit însă la statistici, constat că Există doar 5 sau 6 state care au implementat pe deplin această directivă, dar termenul expiră deja pe 20 mai în anul acesta. Din țara mea știu care este procesul legislativ și am senzația că, eventual, vor putea apărea dificultăți în ceea ce privește implementarea acestei directive și situația poate fi similară și în alte state membre. De aceea v-aș ruga o precizare. Dacă statele membre nu reușesc să pună în aplicare directiva, ce consecințe uh, vor exista din partea Comisiei pentru aceste state? Directiva se va aplica direct sau nu? Sau are Comisia în vedere și alte opțiuni? Pentru că de la nivelul industriei parvin tot felul de zvonuri cum că poate Comisia va prelungi termenul pentru anul viitor. Mulțumesc foarte mult, domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mulțumesc pentru prezență. În Parlamentul European am adoptat o rezoluție în ceea ce privește glifosatul, respectiv o interdicție pe șapte ani. Însă, din nou, interesele economice sunt mai importante decât sănătatea publică. Dumneavoastră răspundeți de domeniul sănătății, de aceea nu înțeleg cum puteți adopta această poziție dată fiind și rezoluția Parlamentului European. Sigur că în dezbaterile precedente exista seră de controverse, asta și Uh, vis-a-vis -vis de constatările din studiile OMS și alte studii care sunt divergente. Dacă vrem însă să aplicăm principiul prudenței, uh, cred că uh, se impune să adoptăm această interdicție. Este cel puțin părerea mea. În ceea ce privește toxicitatea glifosaților, aici aș fi dorit să știu ce anume e toxic și în alt erbicid și acum ajung uh, la final. Cum va proceda comisia? Cum se poate ca comisia să fi propus un termen atât de lung până în 2013, Olanda și Franța, dar și Belgia au interzis acest erbicid, tecosid. Și în final, vrem să mai adaug și că Iată acum s-a ajuns la o combatere intensă a virusului Zika și înțeleg că în Brazilia se raportează și o scădere. Mulțumesc, domnul Omeri. Prezident, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, voiam și eu să vă întreb câte ceva despre glifosat. În răspunsul dumneavoastră ne-ați spus că sunteți pregătit să luați în cont toate posibilitățile de a ajunge la un compromis și la ceea ce considerați dumneavoastră o poziție rezonabilă. Trebuie să vă spun că singura decizie rezonabilă este să respectăm uh, avizul Parlamentului European. Este o chestiune care ține de respectul democrației, pentru democrația europeană și țineți minte că vă privesc cetățenii. Eu consider că singura decizie care, să, care este conformă decizi, uh, principiului precauție este să nu autorizăm uh, vânzarea acestui produs până când nu vom avea studii serioase independente. Mai am o întrebare legată de tip. Aș dori să aflu uh, dacă se ține cont de următoarele. Știm că există produse agricole americane care conțin uh, foarte mult glifosat. Veți ține cont de acest lucru în negocieri? Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, este vorba despre accesul la triterapii. Accesul în anumite țări la triterapie, în Polonia, în Bulgaria, în, Rom- în România, este foarte complicat în ceea ce privește prețul terapii triple. Um, este greu de găsit anumite produse în farmacii sau în spitale și aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră. Thank you very much, uh, Mr. Stice. Da. Mulțumesc, domnul Stais. Mulțumesc, domnule comisar. Spuneați că salutați parlament, uh, rezoluția Parlamentului European cu privire la glifosați. și pe noi ne bucură afirmația dumneavoastră. Dar ce se întâmplă în continuare? Sunt negocieri la nivelul serviciilor Comisiei și între statele membre. Parlamentul și-a exprimat foarte clar criteriile. Să nu existe utilizare uh, profesională, nu în apropierea parcurilor și dacă există alte metode disponibile pentru uh, buruieni, trebuie adoptate acelea. Am menționat riscurile, am văzut de asemenea și un document în presă în care se vorbea că va fi permis timp de 10 ani, nu 15. Dar dacă dumneavoastră salutați această rezoluție din partea Parlamentului și vă bucură, ne puteți spune acum că în următoarele 2, 3, 4, 5 săptămâni veți lua măsuri uh, astfel încât măsurile stabilite de Parlament săptămâna viitoare vor, se vor regăsi în propunerea care va fi prezentată statelor membre pe 18 și 19 mai, astfel încât poziția Parlamentului să fie prezentată statelor membre. Veți face ceva în acest sens? Mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Andrew Kaitis, aș vrea, vor, dori să mă refer la situația din uh, Tirolul de Sud. Ieri ne-am întâlnit cu persoane care locuiesc acolo, aici sunt, și ne-au atras atenția asupra faptului că în această vale superbă în comuna Males, agricultura se realizează încă în proporție de 92% în într-o manieră tradițională cu o utilizare masivă de pesticide care depășește media în Italia cam de circa 8 ori și ne spuneau că această utilizare poate face ca pesticidele să ajungă și în zone care, cărora nu le-a fost uh, destin, uh, care nu le-au fost destinate, deci școli, parcuri uh, și așa mai departe. Pentru că ne, ne spuneau că producătorii ar afirmă că iau toate măsurile de protecție necesare, dar în schimb nu o fac. Apoi, într-un referendum din anul trecut, populația s-a exprimat în favoare de 75% pentru interzicerea pesticidelor în lucrările agricole din Comuna Males. Vă întreb dacă vom da curs acestei dorințe a cetățenilor de a folosi doar tehnici ecologice în agricultură sau vom continua să perseverăm în această schemă tradițională. Deci, în ce manieră își propune Comisia să protejeze și persoanele care trăiesc în vecinătatea acelor zone în care pesticidele se folosesc în mod masiv. Mulțumesc. Acum doamna Godin. Mulțumesc, domnule președinte. Euh, monsieur le commissaire, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să știu dacă în avizul uh, pentru um, OMG-uri uh, care uh, va ieși în, în, în anul acesta, se cuprinde și tehnologia CRISPR-Cas9 tehnologia aceasta privitoare la genom poate să uh, ofere foarte multe oportunități la nivel uh, agricol, însă pune probleme la nivel medical și sanitar. În momentul de față, oamenii de știință sunt aceia care încearcă să stabilească limitele corecte ale utilizării, în special în ce privește genomul uman. Comisia își propune așadar să reglementeze în vreun fel Uh, utilizarea acestei noi metodologii sau să instituie un moratoriu pentru utilizarea acestei tehnice pentru genom până când nu se va dezbate în mod adecvat cu statele membre. Thank you very much. The next speaker Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Gardini. Dar doamna Gardini astăzi nu are voce, de aceea eu împrumut pe a mea. Vorbesc, vorbind despre sănătate. De multe ori ne-am gândit la Europa disparităților. Din date rezultă că 85% din spitalele europene uh, suferă de lipsă de medicamente care privește și medicamente esențiale, precum cele pentru chimioterapia de bază. Pentru a remedia această situație dramatică, uh, s-a creat uh, un centru de evaluare la nivel european sau se dorește acest lucru care ar evita o să se risipească energii în diferite direcții. De asemenea și uh, în ceea ce privește lupta împotriva rezistenței antimicrobiene se încadrează aici. Accesul la medicamente inovatoare este important important în toată Europa. Domnule comisar, nu credeți că a venit momentul să constituim un uh, mecanism de evaluare uh, tehnologică în domeniul sănătății și în Europa? Sarbu. Mulțumesc, domnule. Domnule comisar, luna trecută Comisia ne-a prezentat un raport despre grăsimile trans, așa cum ați menționat. Uh, Raportul era în mod foarte clar favorabil introducerii prin lege a unor limite în privința grăsimilor trans produse industrial. Totuși, încă nu există nicio propunere legislativă. Mă preocupă faptul că acest proces durează extrem de mult și aș vrea să știu, domnule comisar, dacă ne puteți spune când vom avea o propunere din partea Comisiei. Mulțumesc. Thank you very much. Now, Mr. Dorn. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Dorman. Mulțumesc foarte mult. În martie anul trecut ați adoptat o poziție vis-a-vis -vis de directiva cu privire la tutun și spuneați atunci că uh, punerea în aplicare a directivei reprezintă una din prioritățile Comisiei și că vă veți îngriji ca statele membre să se încadreze în termenul de aplicare. Iată că nu mai e decât o lună și se pare că e dificil de realizat acest deziderat. Pe 8 aprilie, Comisia ne-a răspuns că doar 5 dintre cele 28 de state membre au uh, finalizat acest uh, proces după, iată, 2 ani. Ei bine, știu că dumneavoastră aveți o atitudine critică vis-a-vis -vis de industria tutunului. Pentru noi, însă, în Danemarca, uh, industria tutunului este importantă. Multe locuri de muncă și indirecte depind de acest lucru. Există firme cu angajați de și 150 de persoane, care e, este situația cu tutunul pentru pipe, uh, care mm, sunt efectele spre sănătății de pildă, în ceea ce privește articolul 11, a trebuit să avem în vedere două scenarii. Există acum o incertitudine că ar trebui folosite, folosită o logistică nouă. Cum anume, așadar, își propune Comisia să, ca firmele să își respecte obligațiile. Nu e vorba aici de costuri uh, suplimentare pentru companii sau există și um, excepții. Domnul Ec acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar Andriu Caitus, mulțumesc în primul rând pentru posibilitatea de a purta acest dialog. Permiteți-mi acum să exprim câteva uh, temeri vis-a-vis de noua propunere a Comisiei. Este vorba de raportul cu privire la Mercu, asta înainte de ratificarea acordului de la Minamata și de propunerea pentru uh, îngrășăminte ecologice. Este un proces prin care pot ajunge, uh, pot ajunge mercur, fosfat, cadmiu, nichel și alte metale grele. De aceea noua Noul regulament stabilește limite pentru metale grele în îngrășăminte pentru evitarea unei contaminări în lanțul alimentar. Limitele pentru cadmium urmează să fie scăzute ulterior după trei ani. Care este situația cu mercurul? Pe de o parte, încercăm, în contextul ratificării acordului Minamata, să reducem efectul de asupra mediului a mercurului și, pe de altă parte, acceptăm ca îngrășăminte cu fosfat să poată fi utilizate în Uniunea Europeană. Peste 90% sunt uh, importate, care pot conține până la un miligram de mercur per kilogram. Îmi puteți explica de ce în propunerile comisiei, iată, uh, există o evaluare dublă. Se măsoară cu, cu două unități de măsură, să spunem așa. Domnul Peterle. Mulțumesc, domnule comisar această dezbatere cu privire la glifosat în a arătat mai multe opinii. Unii spun că nu putem lucra fără glifosat. Așa mi se spunea și atunci când trăiam în regimuri nedemocratice. Acum putem. Ce va face Comisia pentru a susține uh, opțiuni mai sănătoase, astfel încât să nu fim ostatici ai industriei chimice? Și aici nu mă refer doar la fermieri. În pe partea alimentară salut eforturile dumneavoastră, însă acizii trans vor continua să mai existe pe farfurile noastre ceva vreme. Când anume își va finaliza Comisia procedura și va face o propunere? Și în al treilea rând, Comisia a stabilit un uh, pilon de drepturi sociale în Europa, unde și sănătatea se încadrează acest uh, pilon social va oferi și posibilitatea uh, includerii politicilor în domeniul sănătății și în semestrul european. La o conferință pe tema cancerului de piele s-a spus că e nevoie și de un angajament european în acest domeniu. Vă întreb, așadar, uh, cât de departe ați ajuns în ceea ce privește elaborarea directivei 37 în această privință? Și altă întrebare în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Aici ne întrebăm și noi care ar fi alternativele. Am vrea să vedem metode alternative pentru a găsi soluții mai bune pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, dar și a animalelor. Mi-aș dori un răspuns în această privință. Mulțumesc foarte mult, doamna Caldenbach. Mulțumesc. Domnul Peterle și cu mine nu ne-am pus de acord, dar și întrebările mele merg cam în aceeași direcție. O componentă esențială a afirmațiile dumneavoastră de anul trecut s-a referit la prevenție, investiție în sănătate și de asemenea și, și respectarea articolului 68 în toate politicile Uniunii Europene, adică includerea sănătății în toate aceste demersuri. Și dacă mă uit acum la ce a rezultat, nu mai regăsim sănătatea în toate aceste politici, nici cu prevenția nu s-a ajuns prea departe și eu cred că ar fi esențial să facem acest lucru pentru că uh, sănătatea să reprezinte un pilon central și să se regăsească până la urmă și în semestrul european, pentru că ce facem noi până la urmă? Vorbim despre legislație, solicităm legislație suplimentară, constatăm însă că se pună în aplicare foarte greoi, cu greșeli, vezi tutunul și se lungesc uh, la nesfârșit tot felul de evaluări și de aceea am senzația că și în ceea ce privește prezentarea programului dumneavoastră pentru evitarea bolilor cronice, ați dat dovadă de cele mai bune intenții, susținut de direcția dumneavoastră, doar că la nivelul comisiei și la nivelul colaborării între statele membre, sănătatea nu reprezintă o prioritate. Mulțumesc, doamna Peric. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la un punct care n-a fost discutat încă până acum, și anume protecția animalelor. În discursul dumneavoastră v-ați referit și la creșterea porcinelor. Eu vorbesc că uh, în despre situația în Olanda. Am discutat uh, în Comisia pentru Agricultură despre criza în domeniul laptelui și în domeniul cărnii uh, și ce ar face noile cerințe, uh, care ar fi efectele lor din ceea ce privește costurile pentru fermieri. 20 de cenți reprezintă enorm pentru că oricum crescătorilor uh, de porcine le merge prost. Trebuie să avem grijă să uh, supraviețuiască fermierii și țăranii și la noi, Brazilia, Rusia, TTIP, uh, cum anume în acest context general să mai supraviețuiască și companiile și firmele mici în domeniu, pentru că în final nu vom mai avea decât multinaționale cu mii și zeci de mii de animale, dar nu asta dorim în Europa. Cum veți să stabili limitele? Doamna Cabezon are acum cuvântul. Eu quiero insistir en el tema de, de acceso a medicamento. Mulțumesc, domnule președinte. Vă vorbi despre accesul la medicamente. Ați vorbit despre reuniunea informară a Ministrilor Sănătății la Astana și cred că documentul acela este un punct bun de plecare. Au vorbit despre importanța industriei farmaceutice din Europa și nevoia de a găsi un uh, nou echilibru în acest sector, pentru că situația este nesustenabilă pentru statele membre. Se vorbește de asemenea în document despre eșecul pieței atunci când uh, interesele industriei uh, sunt cele care primează înaintea sănătății publice. Încerc să analizez care este valoarea adăugată. Um, mi se pare că brevetele nu sunt folosite așa cum trebuie. Um, se vorbește de asemenea despre multe alte teme, dar statele membre sunt rugate să negocieze de pe poziție puternică și se face apel la o soluție uh, care trebuie să fie una europeană. Eu cred că avem nevoie de um, un schimb îmbunătățit de informații și nu cred că trebuie să uh, se închidă această comisie, nu cred că comisia trebuie să uh, oprească această discuție. Comisia are un rol de coordonare, un rol cheie și aș dori să vă rog să luați acest angajament. Următorul vorbitor. Domnul Paulucci, mulțumesc, domnule președinte. Cu largă majoritate, Parlamentul a cerut anularea articolului 4 din regulamentul 1924 din uh, 2006 de mai multe ori în Comisia pentru Mediu și de, în Comisia pentru uh, Comisia Jurii am arătat că acest regulament uh, nu este corect, nu există alimente bune, alimente proaste, ci uh, obiceiuri alimentare bune și proaste. Și am arătat că un sistem de semnalizare, cum este cel al semaforului pus pe etichetă, este de fapt dăunător. E nevoie de etichete mai clare, pentru consumatori. Nu trebuie să promovăm în niciun caz uh, publicitatea înșelătoare, ci trebuie să menționăm pe etichetă profilul nutrițional al alimentului. Ce își propune să facă Comisia în acest sens și care este calendarul? Ja, vielen Dank, und herzlichen Dank an Sie, Herr Kommissar. Mulțumesc, uh, Doamna Melior, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ne răspundeți la atâtea întrebări astăzi. Revin la glifosate. Spuneați că există discuții și că acestea trebuie să avanseze acum cu statele membre și e vorba doar de o uh, aprobare pentru 10 ani și mi-aș dori o confirmare sau infirmare din partea dumneavoastră în această privință. Și mai există și alte trei chestiuni pe care, care sunt aduse în discuție în Germania în ceea ce privește uh, glifosatul și utilizarea acesteia, în special in, înainte de uh, recoltă sau folosirea de către personal nespecializat și asta este o mare problemă pentru că 40 de tone din acest pesticid se folosește de către personal necalificat și utilizarea de tamine din va fi și asta exclusă. Și vă întreb uh, dacă acest lucru s-ar putea face imediat. Doamna Borzan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar. După cum știm, există o problemă mare de sănătate în Uniunea Europeană. Am avut 200.000 de cazuri de campi, cu infecții cu campilobacter. De aceea aș dori să știu dacă Comisia Europeană dorește să schimbe regulile de tractare, tratare a cărnii de pui împotriva acestei bacterii. Sau comisia va autoriza folosirea uh, uh, unui tratament chimic. Domnul Țofoli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru insistență, dar insist asupra etichetării de origine pentru carne și lapte, produsele prelucrate din carne și lapte. În lumina inițiativei Franței și a celor două rezoluții în favoarea unui sistem de etichetare obligatorii pe care, obligatoriu pe care le-a avut Parlamentul European, aș dori să insist și să invit încă o dată Comisia să intervină în acest domeniu pentru a garanta mai multă transparență de-a lungul întregului lanț și pentru a evita fragmentarea pieței unice. Øh, Doamna Demos, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, domnule comisar. Din câte am înțeles, se dorește o propunere legată de limitarea uh, grăsimilor nesaturate în mâncare, dar mi se pare că e prea mult să așteptăm până la anul. Uh, Cred că esențialul aici, despre care au vorbit și colegii, este problema glifosatului. Eh, noi înțelegem că este unul din, una dintre uh, principalele teme de discuție în ceea ce privește ESA și felul în care fac ei uh, studiile de risc. EFSA a vorbit, uh, a dat indicații cu privire la limitarea uzului, dar puteți să extindeți mandatul pentru EFSA astfel încât um, să analizați problema mai în detaliu, pentru că EFSA are nevoie de mai multe uh, resurse și trebuie să le acordați pentru a putea să lucreze bine. Mulțumesc foarte mult. Domnul comisar are acum cuvântul pentru a răspunde. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Deci, probabil puteți să rezumați răspunsurile. Mulțumesc! Toate întrebările sunt foarte interesante și cred că um, ar fi o idee bună să Păi, să-i rog pe cei din echipa mea să facă și o sinteză a răspunsurilor ca să vă trimitem răspunsurile apoi în scris, pentru că altfel nu voi putea să răspund la tot. Oricum, eu voi rezuma puțin ce vreau să spun. În ceea ce privește glifosatul, Repet, Comisia dezbate aceste chestiuni împreună cu statele membre. sunt foarte angajat în aceste dezbateri și, după părerea mea, rezoluția Parlamentului este una foarte echilibrată și o respectăm. Dar înseamnă că trebuie să dezbatem împreună cu toate părțile interesate, cu toate cele 28 de state membre și diferitele servicii la nivel de colegiu, pentru a vedea cum putem merge mai departe pentru a ține Uh, cont de uh, temele puse pe tafet de către Parlament în această rezoluție. Nimeni nu este împotriva ideii de a reglementa mai mult pe această temă, mai ales că este vorba despre sănătatea oamenilor și de siguranța mediului. Nimeni nu se opune reglementării, pur și simplu dorim să avem reglementări corecte, adecvate. De asemenea, aș dori să spun că este greu să evaluez de două ori. Nu este vorba despre niciun conflict cu EFSA. Este vorba despre organisme diferite. Am atras atenția asupra pericolului. am prezentat o monografie uh, în care am spus că Um, de fapt, uh, uh, OMS a prezentat un studiu uh, conform căruia um, carnea roșie ar putea să fie cancerigenă și, de asemenea, se vorbește și despre riscul cancerigen al glifosatului. Eu nu am niciun dubiu că EFSA are nevoie de resurse mai mari. Dar și Parlamentul European este un factor în această decizie în ceea ce privește bugetul care va fi alocat EFSA. Sunt de acord. Este bine să avem uh, resurse bugetare uh, intacte. Depinde de noi și nu doar de comisie sau de EFSA. Este nevoie de un organism de evaluare independent, dar trebuie să înțelegem că EFSA trebuie să aibă posibilitățile de a acționa în, uh, cu deplină transparență în cadrul uh, juridic care este acordat, bineînțeles, adoptat de Parlament. Eu sunt pregătit să fac tot posibilul. Dacă statele membre nu susțin uh, noua propunere, ele au dreptul de a interzice produsele care conțin glifosat. S-a vorbit despre Italia, Germania, Slovacia, Republica Cehă, care au impus astfel de interdicții, dar și statele membre uh, pot să ia situația în mâinile lor și să uh, uh, organizeze campanii de formare, de uh, educare, de Um, deci depinde de toți uh, operatorii din statele membre uh, să facă acest lucru, inclusiv de um, ONG-uri și de societatea civilă. Trebuie să se caute posibilități pentru a îmbunătăți siguranța alimentară și standardele de sănătate. Eu nu văd nicio contradicție aici. După cum știți, suntem pregătiți să fim foarte precauți și știm că trebuie să începem imediat să uh, evaluăm uh, care va fi impactul biomonitorizării, pentru că dacă nu ne vom pierde credibilitatea. Eu uh, sunt angajat în dezbatere și voi lua toate măsurile pe care le pot lua uh, în, în, acest, în acest sens și statele membre trebuie să uh, ia măsurile pe care le pot lua la nivel național pentru a uh, interzice anumite substanțe sau a limita folosirea lor. Este negativ să credem că cineva este dușmanul sau cineva este în buzunarul uh, industriei chimice. Eu sunt aici pentru că sunt unul de al vostru nu cred că există vreun conflict între noi. De, în ceea ce privește Campylobacter, Campylobacter, este o situație dificilă din punctul meu de vedere. Cifrele arată că trebuie să uh, sporim standardele, regulile de igienă, standardele de bunăstare în întreg lanțul alimentar pentru uh, că cifrele arată că există mai bine de 200.000 de cazuri în fiecare an. Avem dezbateri cu agențiile, cu autoritățile veterinare cu privire la felul în care putem atrage atenția asupra problemei, cu privire la felul în care putem impune controle mai stricte. După cum știți, la Consiliu Uh, există dezbateri foarte dificile pe aceste teme uh, și cu privire la uh, diferența între instrumentele de control. Dacă acestea sunt atât de diferite, este foarte greu să luptăm împotriva contaminării cu Campylobacter s-a pus o întrebare legată și de tratamentul chimic al cărnii de pui. Trebuie să discutăm cu experții aceste chestiuni. Voi spune din nou că toate măsurile de implementare vor fi la, vor veni la timp și dacă anumite state membre nu își vor îndeplini obligațiile, voi, vom începe imediat procedurile de încălcare a obligațiilor, fără nicio îndoială. Mesajul trebuie să fie foarte clar nu se vor face compromisuri în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei cu privire la produsele din tutun. Firește se așteaptă decizii finale la nivel de parlamente naționale în anumite state membre. În Cehia, în România am fost și am uh, vorbit și cu membrii Parlamentului din Portugalia, le-am cerut tuturor să fie eficienți și să întrevadă posibilitățile de a introduce toate măsurile legate de transpunerea directivei acesteia. Eu voi face tot posibilul uh, pentru a ajunge la rezultate. Sunt pregătit să fiu foarte activ pentru că știu cât de mult rău poate face tutunul. Știu asta la nivel personal. Nu există nicio îndoială. În ceea ce privește medicamentele de uz veterinar. Este o temă foarte importantă și am îndemnat statele membre să atragă atenția asupra situației legate de aceste medicamente și um, de asemenea am subliniat importanța dezbaterilor la nivel de Consiliu. Cu toții avem nevoie de o decizie cât de repede se poate. Am mai discutat despre aceste chestiuni și sunt pregătit să uh, încurajez statele membre să uh, urmeze, uh, să țină partea Parlamentului European uh, și să meargă mai departe cu aceste măsuri medicamentele inovatoare și posibilitățile de, la, de a îmbunătăți accesul la tratamente. Firește, este un domeniu foarte important din portofoliul meu. Sunt în legătură cu mediul de afaceri și uh, a început un proiect pilot în acest sens și trebuie să vedem ce rezultate vom avea după jumătate de an, dar dorim să încurajăm toate statele membre să uh, abordeze această chestiune. Tehnologiile în domeniul sănătății. Noi dorim să prezentăm în 2017 propunerea noastră Colegiului și Parlamentului și Consiliului, pentru că dorim să stimulăm, să avem un program de, de stimulare și dorim să avem uh, rezultatele finale în 2017. Noi tocmai am început studiul de impact. legat de evaluarea tehnologiilor din domeniul sănătății. Bunăstarea animală și situația agricultorilor. Da, sectorul produselor din lapte și sectorul cărnii de porc se află um, într-o situație dificilă, mai ales ținând cont și de embargoul rusesc. Există multe probleme. Dar trebuie să fim deschiși, franci, să spunem că standardele de bunăstare a animalelor trebuie să fie impuse peste tot este nevoie de linii directoare, este nevoie de platforme de dezbatere și trebuie să ținem cont, desigur, de realitatea de pe teren. După cum știm, diferite țări au, uh, uh, se confruntă cu situații diferite, unele sunt foarte avansate în această materie, altele mai puțin. Și cred că trebuie să găsim un echilibru. Dar platforma pentru bunăstarea animalelor este un instrument bun pentru schimbul de bune practici și pentru încurajarea agricultorilor și operatorilor din acest domeniu să meargă pe calea cea bună. În ceea ce privește partea juridică, partea dispozitivă, noi suntem pregătiți să ne îndeplinim obligațiile până la sfârșitul lui 2017, ținând cont și de Uh, situația dificilă de pe piață de astăzi. Uh, întrebările legate de Mercur. Firește, nu este responsabilitatea mea. Intră aici în portofoliu uh, domnului Carmenu Vela. Dar voi monitoriza situația în momentul de față, nu vă pot răspunde, pentru că nu am informațiile necesare, nu sunt pregătit, nu știu care sunt detaliile. În ceea ce privește îngrășămintele, aici ă, asta ține tot de domnul comisar Velu și de doamna comisar Biencovska, dar vă voi transmite, le voi transmite întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește terapia avansată ă, legată de ă, țesuturi și la nivel celular, am adoptat în aprilie un uh, raport în acest sens. Uh, s-a analizat și terapia uh, sanguină. Deci, în ceea ce privește inovarea, se pune întrebarea dacă avem o abordare clară și adecvată în ceea ce privește această terapie. Există abordări naționale diferite în ceea ce privește compensarea donatorilor. Trebuie ca donatorii să fie protejați mai bine. Este prea devreme să vorbim despre acest lucru și vom vedea dacă revizuirea directivei este o metodă potrivită de a acționa. Comisia a lansat o evaluare, va lansa o evaluare care va începe um, mai târziu, um, până la sfârșitul anului. În ceea ce privește etichetarea produselor alcoolice, nu voi repeta, pentru că raportul este în curs acum. Noi tocmai ne-am terminat treaba și așteptăm rezultatele consultării. Din câte am înțeles, timpul ne presează, deci uh, nu îmi rămâne decât să vă spun că vă voi răspunde în detaliu în scris și dacă intervine ceva, uh, ușa mea este deschisă, vă rog frumos să veniți și să discutăm bilateral în detaliu. Thank you very much for your Mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. Putem acum încheia acest punct de pe ordinea de zi după o dezbatere foarte lungă și putem trece de îndată la punctul următor de pe ordinea de zi, Uh, care se referă la operațiunile offshore. Raportor este domnul Andrew Lachis, căruia și dau cuvântul imediat pentru a ne oferi prezentarea sa. Can I ask to the colleagues uh, to be quiet also? Vă rog foarte mult să faceți liniște, pentru că trebuie să ne continuăm lucrările. Περίπου 6 χρόνια, στις 20 aprilie 2010. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Recent a avut loc un uh, accident Deep Horizon în Golful Mexic, costuri foarte mari, ceea ce a determinat Uniunea Europeană să ia măsuri în acest domeniu. Așteptăm acum publicarea directivei înainte să nu cumva să apară încă o catastrofă. Ce pot eu să vă spun este că deja pe, ma pe mare, în larg, există numeroase platforme de uh, extragere a hidrocarburilor. Uh, în Marea Neagră, de exemplu, există unele platforme care nu respectă regulile și nu apără în mod corespunzător mediul. De aceea e nevoie de această directivă și cred că ar trebui să ne concentrăm în special pe prevenire. Referitor la responsabilități, acestea trebuie clar stabilite, clar definite și cred că Comisia ar trebui să adauge în directivă conceptul de infracțiune de mediu. Cred că e un lucru necesar pentru că în regulament se prevede aplicarea legislației țării unde s-a petrecut accidentul. Numai că există țări care au suportat pagube și care se află într-o situație legislativă mai uh, dramatică la nivel legislativ decât alte state membre. De aceea este nevoie de o legislație europeană în acest domeniu pentru ca cetățenii care au fost vătămați să poată beneficia de compensări. Știm că sectoarele afectate sunt în special sectorul pescuitului și al turismului de coastă. Eu propun modelul norvegian în acest domeniu, care este mai strict. Trebuie stabilite reguli comune de siguranță inclusiv în ceea ce privește compensările oferite uh, persoanelor păgubite, compensări materiale. Trebuie stabilit în special nivelul acestor despăgubiri. Statele membre au stabilit uh, le, norme legislative cât mai avantajoase în acest domeniu. Noi însă considerăm că trebuie stabilită o garanție financiară, o garanție pentru despăgubiri financiare, o uh, normă așadar care să fie comună pentru toate statele membre, pentru că numai în felul acesta se poate oferi o anumită siguranță și garanție. Sigur că avem nevoie de siguranță energetică, dar asta nu înseamnă că trebuie să se facă pe seama sănătății cetățenilor sau a mediului înconjurător. Mulțumesc foarte mult. Domnul Patricello m-a rugat să intervin eu în numele său din partea PPE, după care, deci acum mă voi adresa în italiană. Problema răspunderii și despăgubirii pentru operațiunile în mare în sectorul hidrocarburilor a devenit în ultimii ani una dintre temele de dezbatere principale în cadrul politicii, dezbaterilor politice la nivel local, național, european și internațional. O bună parte din gazul produs din Europa vine din platformele offshore, în Atlantul de Nord-Est, în Marea Mediterană, în Marea Neagră, care reprezintă așadar un, o sursă de energie foarte importantă pentru uh, continentul nostru în așteptarea creșterii uh, cifrelor în acest domeniu, aștept cu și uh, salut propunerea domnului Androlac, Androlachis, care propune un cadru normativ omogen între statele membre pentru a se preveni și combate în mod corespunzător eventualele de pagube suferite de pe urma operațiunilor offshore. Este de dorit, așa cum spune și raportorul, ca regulile de despăgubire să fie mai omogene între statele membre pentru a nu renunța pe de o parte la o sursă de energie fundamentală pentru Europa, dar în același timp să apărăm mediul și bunăstarea cetățenilor europeni deși s-au făcut multe prin instrumentele de garanție financiară pentru a acoperi riscul de gestionare al companiilor de gaz și extracție de petrol, care vin în sensul uh, asumării răspunderii civile și prin uh, mecanisme de transfer al riscurilor, transfer reciproc, cred că nu se ajunge încă la mecanisme de despăgubire adecvate. Trebuie să se evite în același timp și o reglementare excesivă a sectorului. De aceea, uh, dispozițiile din recenta directivă Uh, în acest domeniu nu s-a, implic, nu s-a pus în aplicare de plin în toate statele membre și nu a făcut obiectul niciunei evaluări a eficienței acestor, acestei, acestuia. Numai astfel vom putea să garantăm uh, o protecție adecvată a mediului înconjurător și să asigurăm în același timp competitivitatea sectorului uh, acestuia. Asta pentru domnul Patricello. Și acum dau cuvântul domnului Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Um, gostaria de agradecer, começar por agradecer ao Sr. Andrew Lakis o bom trabalho uh, neste projeto. Uh, de... Mulțumesc foarte mult domnului Andrew Lakis pentru munca depusă pe marginea acestui proiect de aviz. În urma accidentului grav de pe platforma din Golful Mexic despre care vorbeam, am hotărât uh, un cadru de reglementare comun pentru operațiunile de extracție de gaze și petrol în baza directivei din 2013. De atunci încoace însă, directiva privitoare la uh, repercusiunile asupra mediului trebuie să spun că, așa cum arăta domnul raportor, necesită o evaluare de risc, un plan de gestionare a riscurilor, un mecanism de formare a personalului și de garanții financiare ca urmare a acestor posibile catastrofe și ale pentru a ajuta victimele poluării. Trebuie să existe norme clare de stabilire a răspunderii de mediu care să fie să poate fi considerate și răspundere penală, nu doar răspundere civilă. S-a spus că trebuie mai întâi să acumulăm mai multă experiență cu privire la efectele disuasive ale impunerii în aplicare a directivei acesteia privitoare la operațiunile offshore. Incriminarea anumitor tipuri de comportamente este tocmai menită să ducă la un efect disuasiv E adevărat că este fundamentală uh, stabilitatea cadrului judiciar, dar în același timp, în cazul în care el se modifică, transparența și bună aplicare a directivei sunt foarte importante și tocmai aici constatăm că există niște ambiguități la nivel legislativ care ar trebui corectate și care afectează în special anumite sectoare cum ar fi turismul și pescuitul, care sunt primele afectate în caz de accident. Aceste operațiuni de extracție de gaz și petrol trebuie să fie însoțite de, răspunde, de o răspundere foarte bine circumscrisă, foarte bine definită. În același timp trebuie să existe garanții financiare pentru despăgubirile acordate victimelor unor astfel de catastrofe de mari dimensiuni despăgubiri care trebuie să se bazeze pe răspunderi bine stabilite la nivelul statelor membre. Trebuie ca Comisia să analizeze dacă nu cumva este cazul să intervină pe viitor în acest domeniu și îmi exprim disponibilitatea de a conlucra cu raportorul ca și toți colegii mei. Mulțumesc! Grazie, Presidente. Ringrazio relatore per la... Domnule Afronte, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc și domnului raportor pentru acest aviz vom lucra la amendamente. Aș dori însă acum să mă refer la un aspect. Directiva 30 din 2010 stabilește elementele pentru protecția împotriva accidentelor grave și pentru limitarea consecințelor acestora. Cum, cum se definește un accident grav? La articolul 2 se spune că e accident grav numai în caz de deces sau leziuni grave pe care le-au suportat uh, victimele, adică oamenii, nu mediul înconjurător. Sigur, dacă vorbim de leziuni grave și de deces, incidentul este grav, dar în același timp incidentul poate fi extrem de grav și să aibă repercusiuni uriașe asupra mediului, chiar dacă nu a dus la vătămarea unor oameni. Incidentele acestea sunt grave pentru că afectează un ambient uh, anumit, anume, cu un anumit habitat pentru anumite uh, pentru anumite uh, făpturi. Uh, Există norme care vizează și micile incidente în uh, industria aceasta a extracției de gaz și petrol. Sunt vreo 9000 și ceva de astfel de uh, incidente în numai câțiva ani, până în 2007. Iată că ele pot să ducă la un efect cumulativ în timp. În 2015, de exemplu, s-au pierdut în Mediterană 600 de mii de tone de petrol, ceea ce duce la o afectare a mediului de, pe termen lung. Și a, nici măcar nu ar intra sub incidența uh, directivei uh, 30 din 2013, pentru că nu vorbim în acest caz de un unic incident de mari proporții. De atunci, de, nu ar trebui să ne gândim și la directiva 35 din 2004 care vorbește de răspundere pentru afectarea uh, apei, solului, anumitor specii și așa mai departe. Se vorbește că trebuie, de faptul că trebuie stabiliți uh, operatorii responsabili care trebuie să remedieze pagubele pe care le-au produs. Noi ne întrebăm dacă nu cumva operațiunile pe mare ar trebui să facă obiectul unei monitorizări uh, permanente a statelor membre pentru a ne asigura că se realizează într-adevăr controle eficiente pentru prevenirea uh, accidentelor grave și a impactului asupra oamenilor și a mediului. Susținem punctul de vedere al raportorului care deplânge faptul că răspunderea pentru pagube, despăgubirile acestea diferă de la un stat membru la altul și invită Comisia să includă directiva aceasta în domeniul de aplicare al directivei din 2008 privitor la, privitoare la apărarea uh, mediului în termeni penali. Deci, în cazul în care comite, uh, fie intenționat, fie din neglijență gravă, un, uh, o pagubă mediului, operatorul respectiv să răspundă penal, pe lângă răspunderea civilă, deci trebuie să ne gândim la răspundere penală. Uh, Apoi, operatorul sugerează modelul norvegian pe care să se bazeze problema aceasta a despăgubirilor. Susținem raportorul în acest sens și ne așteptăm cu mult interes să conlucrăm cu raportorul pe marginea unor amendamente pentru ca avizul acesta să fie cât mai puternic pe marginea temelor pe care le-am menționat. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Coeli. Thank you. My, my name is Jörg Coeli. Uh, from the European Commission. Numele meu este Curry, reprezint Comisia Europeană. Raportul, uh, în, în studiul pe care vi l-am prezentat, Comisia a evaluat legislația în vigoare și care se referă la răspundere, despăgubiri și securitatea financiară pentru operațiunile offshore de extracție de gaze și uh, petrol, în legătură și cu aplicarea dreptului penal, așa cum am arătat mai devreme. N-am constatat până în prezent că vreuna dintre abordările uh, în vigoare în statele membre să fie insuficient de eficientă pentru a consolida directiva offshore. Asta vreau să spun în legătură cu răspunderea civilă. Referitor la despăgubiri, o temă fundamentală și care a fost menționată pe larg în intervențiile de până acum, în materie de inițiativă legislativă trebuie găsit echilibrul corect între nevoia de a despăgubi victimele corect și prevenirea unor uh, solicitări de despăgubiri legitime. Statele membre au poziții foarte diferite cu privire la cadrul legislativ în materie. Tradițiile legislative determină modul în care sistemele de justiție din statele membre fac distinția între o solicitare legitimă și riscurile obișnuite cu care se confruntă orice participant la economia de piață. La articolul 43 din directivă se spune că statele membre au obligația de a institui proceduri pentru a asigura ă, ă, procesarea corectă și promptă a solicitărilor de despăgubire. Ce face acum Comisia? Verifică împreună cu statele membre să vadă dacă acestea pun în aplicare în mod adecvat această dispoziție a directivei. Referitor la mai multe subiecte importante, există deja un cadru juridic important, de exemplu, accidentele transfrontaliere, pentru care trebuie stabilită jurisdicția competentă, instanța competentă pentru stabilirea uh, despăgubirilor. Și există uh, cadrul legislativ prin care se stabilește apoi dreptul uh, victimelor de a da în judecată operatorii. Apoi, în ce privește punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești, se aplică regulamentul Roma 2. Victima incidentului stabilește dacă e vorba de instanța dintr-o țară în care a avut loc, uh, din țara în care a avut loc uh, accidentul sau altă țară în funcție de uh, interesele sale. Apoi, directiva cuprinde și dispoziții privitoare la capacitățile financiare ale solicitanților de autorizație în momentul în care acordă o autorizație, autoritatea competentă din statul membru ține seama de capacitatea solicitantului de a desfășura operațiuni offshore, ceea ce înseamnă că autoritatea competentă din statul membru analizează nu numai capacitatea tehnică a solicitantului, ci și verifică mijloacele financiare, capacitățile financiare ale potențialului beneficiar de autorizație. De asemenea, statele membre evaluează, după cum se prevede în directiva offshore, dacă solicitantul dispune de resursele financiare necesare pentru o reacție de urgență și pentru remedii urgente. Mai mult, statele membre care, au, care desfășoară activități offshore de mari proporții și în același timp au activități, au sectoare importante de turism și pescuit, trebuie să acorde o atenție deosebită acestui aspect. Trebuie să analizeze dacă consolidarea dispozițiilor lor legislative pentru aceste sectoare în mod punctual nu ar fi necesară. Și aici nu pot decât să susțin că s-au făcut multe în acest domeniu. Încă o observație privitoare la infracțiunile de mediu și directiva aferentă de care s-a făcut vorbire mai devreme, noi considerăm că trebuie mai întâi să câștigăm puțină experiență cu aplicarea acestei directive în aplicarea sa, în implementarea sa în uh, dreptul intern, înainte de a hotărâ să uh, propunem noi inițiative în materie. Așa cum se stipulează în directivă, la sfârșitul anului 2019, Comisia va evalua modul de punere în aplicare a directivei privind siguranța offshore și raportul ar putea conține, dacă va fi necesar, și propunerile adecvate de modificare a directivei și eventuale noi inițiative dacă ele se vor dovedi necesare. Este evident că problemele semnalate în acest raport vor include problemele legate de răspundere, de despăgubiri și de securitatea financiară pentru toate operațiunile offshore de extracție de gaz și, gaze și petrol, în scopul de a identifica vulnerabilitățile. Între timp, pe măsură ce se pune în aplicare acest act legislativ, Comisia va face schimb de experiențe cu statele membre cu privire la aceste trei elemente, răspundere, despăgubiri și securitate financiară, precum și în legătură cu răspunderea penală, avem un grup cu uh, autoritățile din statele membre, care se întrunește de trei ori pe an pentru a discuta tocmai de aceste chestiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc Comisiei și acum îi dau cuvântul raportorului pentru prezentare, pentru concluzii, de fapt. Mulțumesc! Mulțumesc uh, Comisiei și mulțumesc colegilor pentru problemele semnalate. În articolul 63 din directivă nu se prevăd obligații pentru statele membre de a lua măsuri de îndată. Prin urmare, intenția directivei ar trebui să fie tocmai aceea de a eh, accelera procedurile. Urmează să prezint amendamentele și aștept amendamentele colegilor, pe cărora le mulțumesc anticipat pentru colaborare. Mulțumesc, vă readuc aminte de calendar. Termenul de depunere a amendamentelor este 3 mai ora 12, votul în comisie în iulie pe 11 sau 12. Mulțumesc! Acum putem trece la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de, din această dimineață. Implementarea legislației privind sănătatea, schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei cu privire la directiva privind produsele din tutun. După cum știți, în astfel de dialoguri, de regulă, dăm posibilitatea Comisiei de a formula un prim răspuns la întrebările înscris, adresate în număr de 16, iar apoi um, și um, deputații vor avea ocazia să formuleze întrebări suplimentare. Începem cu prima întrebare. Avem o serie întreagă de întrebări. Una se referă la transpunere și implementare și am să dau imediat um, cuvântul Comisiei pentru a da un răspuns la prima întrebare. Domnul Andreris, din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Uh, Mă bucur să pot participa la această dezbatere din Parlament cu privire la implementarea directivei privind tutunul, care a fost adoptată de Parlamentul European în 24 februarie 2014 și a constituit un pas important pentru o abordare mai amplă uh, în vederea protecției sănătății. Acum, sigur că marea problemă e, de fapt, implementarea și uh, aici mm, se presupune și adoptarea de legislație secundară din partea Comisiei și transpunerea statele membre. Noua acte mm, trebuie adoptate de Comisie. Cinci au fost deja adoptate, unul urmează se așteaptă adoptarea acestui an luna mai pentru în ceea ce privește trasarea trasabilitatea se așteaptă legislație în curând. Trebuie să mai menționăm și faptul in the Court of Justice, which legality of directive has been challenged. Este încă și un caz în fața CEJ, unde s-a pus în discuție legalitatea acestei directive și se așteaptă o decizie în prima săptămână al lui Maier. În ceea ce privește implementarea în Germania și în alte state membre, conform informațiile noastre, 11 state membre au arătat că au uh, implementat complet uh, Belgia, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Malta, Portugalia și Slovacia. Alte state membre, așa cum ni s-a comunicat sunt în curs de transpunere în stadii diferite. Chiar chestiunile se discută și în parlamentele naționale. Totuși, nu suntem în măsură să comentăm uh, conținutul legislației naționale astăzi, dat fiind faptul că transpunerea formală a acestei directive are ca termen 20 mai pentru a încuraja transpunerea în timp util de către statele membre. Comisia a ținut permanentă legătură cu reprezentanții statelor membre. Am avut întâlniri uh, periodice cu membrii și experții grupului pentru controlul tutunului, cu reprezentanții statelor membre și am încercat să ajungem la o serie de acorduri. În momentul de față nu vedem o vreo problemă cu transpunerea în Germaniei, dar vom reveni asupra chestiunii după punerea în aplicare efectivă. Domnul Paniu are o întrebare suplimentară în acest sens. Simplement reveni. Aș dori să revin asupra rolului industriei tutunului în întârzierea transpunerii directivei. Eu prezidez în un grup de lucru împotriva ingerinței uh, industriei tutunului aici, în Parlamentul European. Există un rol nefast pe care continuă să-l joace această industrie în uh, punerea în aplicare a directivei. Uh, mă bucur că doamna McAven, care este raportoare, este alături de noi. Am uh, mers în mai multe capitale și am văzut că există mai multe ONG-uri care au putut să ne spună cum a acționat industria tutunului pentru a împiedica o transpunere bună a acestei uh, directive. Industria are o armată întreagă de lobbyiști și în, ca atare a fost aproape colegislator în adoptarea directivei. S-a introdus chiar o uh, acțiune în anulare împotriva acestei uh, directive. Uh, Philip Morris, susținut de Japan Tobacco, care au uh, pus sub semnul, întrebării integralitatea directivei, susținând că aceasta nu respectă principiul subsidiarității. Această acțiune, în fața CEJ, poate duce la întârzierea transpunerii directivei în anumite state membre, pentru că anumite autorități au profitat de această întârziere pentru a nu acționa. Hotărârea urmează să fie dată în 4 mai și această hotărâre a curții trebuie să vină în, să urmeze concluziilor din decembrie ale avocatului general, doamna Cocot. Aceste concluzii spun că directiva a fost adoptată în mod egal și că nu se pune problema încărcării uh, principiului concurenței sau principiului subsidiarității. Deci cred că în dezbaterea noastră trebuie să reafirmăm voința pe care o avem de a pune în aplicare până la capăt această transpunere și trebuie să spunem că Parlamentul, și prin intermediul Comisiei, trebuie să putem spune că avem într-adevăr probleme cu transpunerea și cred că data aceea limită de 20 mai ne arată că, într-adevăr, au fost probleme și că transpunerea nu a, a avut succes în anumite state membre. Thank you very much. Now we have... Mulțumesc foarte mult. Avem uh, o întrebare suplimentară pe această temă din partea doamnei Grostet. Cu, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la țigaretele electronice mai întâi. Așteptăm un raport al Comisiei pe această temă cu eventuale propuneri legislative. O clipă, întrerupe domnul președinte. O luăm întrebare cu întrebare și vom avea un punct dedicat țigaretelor electronice, da? Bun. mă Îmi cer scuze, spune doamna Grostet. Voi reveni atunci la cele spuse de colegul meu, domnul Parniu, cu privire la directiva privind tutunul, prin produsele din tutun. În urma unui apel de oferte, Olaf s-a pronunțat uh, recent uh, cu privire la sistemul uh, instituit deja și mă alătur în acest sens de colegul meu, Nul Parniou, pentru că uh, Asta ridică multe întrebări, ținând seama în special de numeroasele acorduri cu sectorul uh, tutunului în ce privește combaterea um, contrafacerii în materie. Și ar trebui ca Comisia să pună în aplicare ceea ce i-a solicitat Parlamentul European. Miss. Mulțumesc foarte mult, domnul Dorman. Mulțumesc. E vorba aici de cine anume decide dacă o fac lobbyiștii sau dacă se respectă ceea ce ne-am propus. Uh, faptul că este o prioritate s-a spus de către comisie. Dar nu știm câte țări au respectat acest lucru și că implementarea a fost într-adevăr tergiversată. Și acum se pune întrebarea ce anume uh, vrea de fapt Comisia să realizeze în final. Care este situația cu avertismentele de sănătate, imaginile șoc? De ce nu s-a spus clar ce li se cere statelor membre? Și întreb Comisia cum veți proceda în continuare. Pentru că există ceva confuzie, se pare, că nu s-a respectat ceea ce s-a decis, de fapt, și aici în Parlament. Și până acum n-am primit niciun răspuns. E oare rezonabil să impui uh, companiilor costuri suplimentare atât uh, de ridicate. Ne întâlnim uh, zi de zi cu lobbyiști, Monsanto, pesticide, alcool și așa mai departe. Mulți lobbyiști care lucrează aici la Berlin și noi trebuie să știm să facem diferență între politician și lobbyist. Doamna Danu. Je voudrais savoir si le sujet de... Doamna Dornanu. Aș dori să știu dacă vânzarea transfrontalieră și interpretarea textelor trebuie să fie discutate acum sau trebuie să mai așteptăm puțin. Mulțumesc. Probably, probably we have the point on... Probabil avem și un punct legat de comerț în al treilea ca lup de răspunsuri, deci putem discuta mai târziu. Și am să dau acum cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările suplimentare. Așa cum am explicat deja, ținem legătura permanentă cu statele membre pentru aceste proceduri Pe de o parte, unele state membre au decis să implementeze această ambalare neutră, ceea ce a necesitat ceva mai mult timp. Altele au decis să implementeze măsuri suplimentare folosind această legislație pentru o dezbatere serioasă, ceea ce privește politica de combatere a consumului de tutun la ei în țară. Și ca de obicei există o serie întreagă de factori pe... cu care legiuitorii se confruntă în diferitele state membre și ceea ce este normal în procesul legislativ. Dar Considerăm că există voința necesară, voința politică de a adopta această legislație și este prea devreme acum să anticipăm când anume fiecare stat membru va transmite Comisiei documentația necesară. Sperăm că se întâmplă cât mai devreme, noi monitorizăm situația și, așa cum vă spuneam, suntem uh, pregătiți să facem și presiuni, dar vedem că se întâmplă foarte multe în toate statele membre Acum, în ceea ce privește celelalte întrebări care vin din partea altor părți, toate informațiile cu privire la calendar și pașii de urmat uh, au fost uh, întreprinse, astfel încât până la finalul lunii martie, aprilie, să fim complet informați cu privire la evoluții. Mulțumesc. Mai doriți uh, să adăugați ceva și cu privire la cea de-a doua întrebare, care se referă la monitorizarea implementării de la nivel național? Aș mai putea adăuga că printre instrumentele de care dispunem Există un număr de experți care se întrunesc și discută, dar și grupuri, uh, subgrupuri cu care ne consultăm frecvent. Și avem în curs pregătirea unei noi biblioteci Pregătirea de imagini, de avertizare a fost un exercițiu amplu, 8.000 de imagini au fost uh, compilate. Am încercat să monitorizăm acest lucru prin chestionare și sondaje. Însă este dificil de anticipat cât de rapid se va desfășura po- procesul decizional în fiecare stat membru. În al doilea rând, am uh, analizat uh, și celelalte chestiuni tehnice care țin de comerț și de implicațiile pentru piața internă și aceste lucruri trebuie notificate Comisiei uh, înainte de adoptarea respectivelor documente de către statele membre. Astfel, în, astfel încât uh, Comisia să poată formula comentarii, ca și în cazul ambalajelor neutre. Comisia mai are și contacte bilaterale cu statele membre de cele mai multe ori, sigur de la distanță, dar uneori efectuăm și deplasări la fața locului. Mulțumesc. Nu știu dacă doamna Kaldenbach vrea să mai adauge ceva. Doar o întrebare de follow-up vis-a-vis de ceea ce ați spus. Are Comisia sigur personal la dispoziție pentru ca unitatea de la nivelul Comisiei să își poată desfășura activitatea de monitorizare a implementării acestei directive? Mulțumesc pentru această întrebare, doamnă Kaldenbach. Resursele umane constituie o provocare o pentru serviciile comisiei, pentru că în momentul de față are loc o reorganizare importantă, însă obiectivul acestei, acestui regulament a fost acela a fost să avem o implementare corespunzătoare în statele membre și echipa mea se ocupă intens de acest lucru. În plus, mai colaborăm și cu alte servicii de la nivelul Comisiei, dar și cu um, unități uh, din cadrul Parlamentului și a Consiliului pentru a apăra această directivă în fața Curții de Justiție? Este însă o muncă presărată cu provocări și am creat o echipă de oameni foarte dedicați și profit de ocazie pentru a le mulțumi. Mulțumesc foarte mult. Doamna Birgit Lang. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, înaintat și eu o întrebare. Comisia vorbea de cele 8 țări. Aber auch einige delegierte Rechtsakte sind spät beziehungsweise sehr spät beziehungsweise și ni s-a comunicat că unele state membre încă n-au pus în aplicare directiva sau sunt în întârzieri și asta special pentru IMM-uri creează probleme majore. Și mă întreb cum anume aceste firme se pot pregăti în vederea adoptării directivei. Din păcate, vorbitoarea vorbește extrem de departe de microfon și nu se poate înțelege. Thank you very much. Commission. Mulțumesc foarte mult, Comisia. Așa cum vă spuneam, numărul de acte de punere în aplicare am încercat să le adoptăm cât se poate de rapid în ceea ce privește ambalarea, notificarea, standardele tehnice pentru mecanismele de umplere. Toate acestea au fost adoptate, dar am început cu adoptarea etichetării și ambalajelor. Erau niște termene provizorii în directivă. Și în octombrie anul trecut a fost adoptat acest act de punere în aplicare și în ianuarie 2015 ne-am publicat calendarul cu activitățile preconizate și în majoritatea cazurilor am reușit să ne încadrăm în termene și în momentul de față, colectăm păreri de la părțile implicate, avem consultări, încercăm să informăm companiile într-un mod proactiv, precum și alte părți interesate cu privire la diferitele date. Just we can the last adoption uh, of, the, of those axes is coming, you know, in the next few days. So, so I hope uh, in May all, all în mai preconizăm să adoptăm și actele de punere în aplicare care au mai rămas și la care Comisia s-a angajat. Mulțumesc foarte mult. Putem trece la următoarea întrebare și vă propun să le discutăm împreună întrebările 3 și 4. Întrebările din partea domnului Pedicini are comisia cuvântul. Întrebările se leagă de transpunerea în Italia a acestei directive, dar uh, oricum uh, ridică probleme foarte importante pentru toate statele membre. În primul rând, nu vom comenta situațiile individuale legate de transpunere, pentru că trebuie să așteptăm termenul limită. Și după aceea vom începe evaluarea situației din statele membre. În ceea ce privește trasabilitatea, și timpul uh, suplimentar. S-au cerut 3 ani, deci ar fi 20 mai 2019 ultima dată. Și date, uh, actele acestea delegate și depunerea în aplicare trebuie să fie adoptate de către comisie. În aceste condiții, Uh, cred că este rezonabil acest termen în ceea ce privește adoptarea legislației secundare de către statele membre. Legislația secundară poate să fie uh, uh, pusă în aplicare prin hotărâre de guvern în anumite state și cred că e și cazul Italiei. Și cred că se va face la momentul oportun. În ceea ce privește întrebarea a doua a domnului Pedicini, este vorba despre informarea publică legată de așa zisele produse noi din tutun. Fabricanții și importatorii trebuie, conform directivei, să trimită o notificare autorităților competente din statul membru și statul membru va pune informația la dispoziția Comisiei. Comisia nu a primit încă informații în baza articolului 19 din directivă, având în vedere din nou că nu a ajuns, nu am ajuns la termenul limită pentru transpunere. Statele membre au obligația de a face publică informația care le este transmisă conform TPD în ceea ce privește ingredientele, cercetarea de piață, um, uh, preferințele consumatorilor și așa mai departe. Asta se aplică tuturor produselor din tutun și, desigur, statele membre vor proteja și secretul comercial. Trebuie să țină cont și de acestea. Așa am proiectat împreună cu dumneavoastră directiva. Nu știu dacă dorește să reacționeze domnul Pedicini. Uh, una veloce exacește. Uh, da, pe scurt, aș mai avea o întrebare. Nu considerați că în legătură cu problema trasabilității, această uh, impunere anticipată a obligațiilor ar putea să fie pusă în aplicare în mod uh, ar, ar putea fi dusă, ar, ar putea să facă obiectul unor acțiuni în instanță, vulnerabilizându-i astfel pe cetățeni și uh, Uniunea Europeană? Commission. Comisia. Sistemul va fi elaborat în anii care urmează. Vom lua observațiile dumneavoastră în considerare și vom uh, verifica situația cu transpunerea în statele membre uh, mai târziu. Vom vedea și cum se va pune în aplicare uh, cum se vor pune în aplicare viitoarele legi și vom monitoriza totul. Dacă nu dorește nimeni să intervină, vom trece la tema următoare, la următoarea categorie de întrebări. Cred că avem deja un răspuns cu privire la uh, punctul 5 și cred că și la întrebarea 6, dar dacă dorește comisia să adauge ceva, vă rog frumos, sau preferați să trecem direct la întrebarea 7. Întrebarea doamnei Kadenbach se leagă de teme importante în materie de consum de uh, produse din tutun. Știm că majoritatea fumătorilor încep acest obicei înainte de 18 ani. Este o chestiune foarte importantă pentru că obiectivul acestei directive este să armonizeze regulile în materie de produse de tutun pe piața internă și s-a dezbătut foarte mult în Parlament această temă. Majoritatea fumătorilor uh, înrăiți încep să fumeze înainte de 18 ani. Și toate cercetările arată că odată ce te-ai apucat e greu să te lași. Principalul obiectiv al acestei directive este să îi descurajeze pe tineri de la uh, a începe să fumeze și am introdus astfel uh, măsuri uh, de genul uh, avertismentelor uh, uh, pentru sănătate, este vorba despre acea fotografie, despre pachetele, de pe pachetele de țigări, să sperăm că vor funcționa. Pentru că trebuie să-i educăm pe cetățeni cu privire la riscurile presupuse de fumat. Directiva introduce și reguli care, face, care fac ca pachetele să fie mai puțin atrăgătoare, uh, Așa că nu vom mai avea acele pachete care seamănă cu, nu știu, cu un, uh, uh cu un ruj, nu vor mai fi atrăgătoare, nu vor mai avea uh, o deschidere uh, inovatoare, totul pentru a preveni începerea acestui obicei. În plus, directiva interzice și produsele cu anumite arome care clar se adresează tinerilor. Deci încercăm să avem o abordare complexă, pentru a contracara acest fenomen. Directiva se concentrează pe produsele folosite mai ales de către tineri, de exemplu tutunul pentru rulat. Era foarte important să introducem și această categorie de produse. Comisia și statele membre vor monitoriza piața acestui tutun pentru rulat și piața țigărilor electronice. Trebuie să ne asigurăm că aceste produse nu vor mai fi considerate atrăgătoare uh, de către tineri. De asemenea, încurajăm statele membre să uh, reducă accesul tinerilor la aceste produse, să impună o limită de vârstă pentru cumpărare, să reglementeze sau să interzică uh, automatele cu țigări și Bine, totul depinde de statele membre. După cum am spus, multe state membre s-au folosit de această uh, ocazie pentru a uh, uh, discuta cât de complexă este nevoie să fie politica antitutun la nivel de stat membru. Deci noi sperăm ca măsurile acestea să fie de ajutor Uh, de asemenea și pachetul neutru, pachete, pachetarea, ambalarea neutră a țigărilor este um, importantă. S-a discutat foarte mult despre um, mediul, mediile fără tutun um, și uh, despre conținutul uh, țigărilor electronice. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Dacă nu, Uh, putem trece la următoarele întrebări. La perioada de tranziție și o mai bună reglementare, întrebarea 8. Și din nou are cuvântul Comisia. După cum am spus, noi încercăm să Avem două axe de implementare cu privire la etichetare și uh, ambalare și trebuie să permitem uh, industriei să alocăm destul timp ca industria să se poată adapta la noile reglementări. Au fost trimise dosarele aferente în octombrie 2015 către statele membre pentru ca acestea să aibă timp să acționeze și pentru a da um, industriei uh, timpul să se adapteze, uh, timpul necesar să se adapteze la noile reglementări cu privire la ambalare. Nu am considerat astfel necesar să mai uh, dăm încă, să mai acordăm încă o perioadă de tranziție. Noi am calculat că uh, Uh, valabilitatea produsului este între 6 și 9 luni în funcție de piață. Deci, cred că este o perioadă de valabilitate destul de scurtă. Majoritatea măsurilor au fost inițiate în perioadele uh, timpurii ale acordului instituțional, dar asta nu înseamnă că impactul acestor acte nu a fost uh, evaluat înainte. Tot, toate părțile interesate uh, și toate statele membre și-au spus cuvântul și chiar am încercat să fim disponibili, să fim deschiși și transparenți în acest proces. Implementarea actelor delegate cu privire la monitorizare și trasabilitate vor urma uh, cerințele mai bunei reglementări în ceea ce privește consultările și studiile de impact. Apropo, următoarea reuniune pe această temă o avem vineri. Mulțumesc, doamna Gerling. Doriți să reacționați? Da. Nu vreau să fiu dificilă și am tot pus întrebări de 18 luni încoace, pentru că noi dorim ca toate statele membre să respecte directiva. Dar n-am auzit un lucru. Cum, cum crede Comisia că se va ajunge la această îndeplinire a obligațiilor în timpul pe care l-au la dispoziție statele membre? Până acum doar câteva state membre au reacționat în, în ceea ce privește transpunerea. Comisia spune că uh, informațiile sunt disponibile din octombrie, dar dacă nu au fost transpuse, degeaba. Este vorba despre industria de ambalare acum, mai precis, nu despre cea de uh, tutun, despre cea a tutunului. Deci, practic, îi cereți aceste industrii să își asume niște riscuri mari comerciale. Și nu mi se pare necesar acest lucru. Și nu s-ar fi întâmplat dacă am fi avut aceste acte delegate la vreme. Acum este cam târziu. Și este o dezamăgire. Este adevărat că aceste produse au o perioadă de valabilitate scurtă, dar este vorba despre niște, despre niște dispoziții foarte prescriptive, foarte exhaustive. Acesta este rostul uh, directivei. Și dacă tot aveți de gând să fiți atât de prescriptivi, trebuie să dați industriei mai mult timp. Știm că um, Uh, pachetele acelea care semănau cu un tub de ruj au fost uh, uh, interzise uh, și, sincer, nu a, nu a durat așa de mult, pentru că e vorba despre um, ambalaj foarte simplu în momentul de față. Oricum, nu mi-ați răspuns la întrebare. Eu am întrebat dacă reprezentantul comisiei poate să confirme că Transpunerea trebuia să se facă până în 20 uh, mai decât dacă este vorba despre o transpunere completă, de plină. În momentul de față, în multe state membre, nu știm dacă directiva se va transpune complet. Astfel, poate Comisia să confirme că statele membre care nu au comunicat încă reglementările tehnice către Comisie vor transpune directiva în mm, integral. Mulțumesc, domnul Zofoli. No, in mio, anche a nome della... Și în numele domnului Bonafe voiam să insistăm să insist asupra trasabilității, un sistem independent în legătură cu produsele din tutun la nivel european, ceea ce se prevede în actele de punere în aplicare a directivei. S-a vorbit uh, de un termen uh, undeva în mai 2019 și ni se spune că Comisia a efectuat un prim studiu în martie 2015, studiu în care s-au analizat diferitele posibilități de instituire a acestui sistem european de trasabilitate. Așa este? Întreb Comisia și este adevărat că în prezent uh, se vorbește despre uh, comandarea unui alt studiu pe această temă. Voiam să știu mai multe despre primul studiu, mai ales în legătură cu calendarul, pentru că trasabilitatea este fundamentală pentru a combate contrabanda de produse, ceea ce, eh, care este un fenomen ce duce la probleme de sănătate pentru consumator și la probleme fiscale pentru bugetele statelor membre. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul din nou Comisiei. Okay, so, so let's, uh, let's see the, the you know, I, I, I try to, to, to explain how we, how we see this. Voi încerca să vă explic care este, să vă explic care este perspectiva Comisiei și cum pot statele membre să uh, ajungă la, să aibă acces la informații. În ceea ce privește caietul de sarcini, informațiile tehnice au fost transmise în octombrie 2015 către statele membre. Directiva prevede că termenul limită este 20 mai, acordând un an uh, pentru produsele care se află deja pe piață. Cred că multe state membre se află în ultimele etape ale punerii în aplicare și cred că cred astfel că intervalul a fost cel bun. putem să vă punem în continuare la dispoziție informații legate de notificările transpunerilor, dar în momentul ăsta este greu să, ce, să întreprindem un control al transpunerii integrale. Pentru că noi citim uh, legislația națională și putem să vedem unde sunt uh, uh, problemele. În ceea ce privește trasabilitatea, am început cu un studiu de fezabilitate și apoi trebuie să trecem la partea de punere în aplicare. Și aici intervin câteva cerințe tehnice și este nevoie de un studiu complex. Suntem în perioada de contractare a acestui studiu. Este un proces uh, în desfășurare, deci nu vă pot spune mai multe acum. Se va finaliza curând și vă vom putea spune mai multe. Okay, uh, we can go to the third block. Bun. Putem trece atunci la următorul punct de la următorul bloc de întrebări, cele legate de aspectele comerciale, întrebările 9 și 10. Dau îndată cuvântul comisiei. Pornind de la întrebarea domnului Petere, privitoare la relația Convenției uh, cadru OMS cu privire la controlul produselor din tutun în curs de ratificare, protocolul cere fiecarei părți și Uniunii Europene ca membru să instituie sisteme de trasare pentru produsele din tutun care fac obiectul unui control de către părți. Articolul 12 instituie chiar obligații arătând că Uh, astfel de operațiuni nu pot fi efectuate sau delegate către sectorul tutunului. 16 părți au ratificat această convenție și protocolul său, inclusiv 5 state membre. Procesul de ratificare este în prezent în curs de dezbatere în Parlament și se așteaptă să se finalizeze în următoarele câteva luni. Curând, dispozițiile acestea vor deveni obligatorii cu privire la toate activitățile de trasabilitate din statele membre. Comisia este în curs de elaborare a actelor delegate, potrivit articolului 15 din directivă, pentru a se institui specificațiile tehnice necesare pentru viitoarele sisteme de trasabilitate și monitorizare. Aceste specificații vor ține seama de 11 cerințe prevăzute în protocolul de la Convenție. Așadar, este un uh, moment uh, dinamic acesta, suntem în plin proces legislativ. Referitor la întrebările privitoare la modul în care se desfășoară procesul. Anul trecut, uh, Comisia a efectuat o consultare țintită cu părțile interesate, un studiu de fezabilitate a fost publicat și în prezent suntem în etapa următoare, cum spuneam, ne ocupăm de cerințele tehnice și, desigur, transparența acestei etape va fi asigurată în mai multe moduri, de exemplu prin uh, consultări publice, dar și uh, cu, cu privire la regulile privind uh, acest regulament. Vom începe acest proces în septembrie dar și cu uh, discuții cu părțile interesate. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă dorește să reacționeze cumva domnul Paniu. Da? Eu consider că uh, în ceea ce privește trasabilitatea și nevoia de transparență, respectiv aplicarea articolului 5.33, în special componența grupurilor de experți, nu? Consider că în legătură cu toate aceste lucruri ar trebui să avem mai multe precizări. Ar, comisia trebuie să pună în aplicare actele delegate cu privire la trasabilitate, așa cum s-a arătat. Noi știm bine că sectorul tutunului militează pentru adoptarea sistemului său de trasabilitate, Codentify, așa cum s-a spus mai devreme. Dar trebuie să reamintim că Organizația Mondială a Sănătății arată că este împotriva articolului 18.12 din protocolul OMS, care explicit, afirmă în mod explicit că în niciun caz un fabricant de tutun nu poate interveni în punerea în aplicare a operațiunilor de trasabilitate a propriilor produse. Și atunci întreb Comisia, în ce fel se va asigura ea că procesul de adoptare a actelor delegate va fi cu adevărat transparent articolul 5.3 din Convenția Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru lupta împotriva tutunului, care cere uh, să se facă publice orice legături cu sectorul uh, tutunului, presupune ca discuțiile cu experții în legătură cu adoptarea actelor delegate pe care le poartă Comisia să fie făcute, deci, publice. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dau cuvântul Comisiei. Said, you know, we, we, we follow the, the better regulation package and we, we will... Mulțumesc foarte, bun, foarte mult. Vom fi transparenți, așa cum spuneam, cât se poate de mult și să ne consultăm cu toate părțile interesate. Însă, în același timp, experții noștri sunt plin independenți de sector și există reguli stricte de conflicte de interese pe care acești experți trebuie să le respecte, sunt angajamente pe care le semnează, sunt multe părți interesate și deci multe interese, de aceea trebuie să asigurăm și independența și transparența în același timp. Sperăm să reușim să realizăm echilibrul acesta și sunt convins că se va mai discuta despre asta în următorii ani, dar voiam încă de pe acum ca uh, aceste aranjamente să fie funcționale. Mulțumesc și acum trecem la următorul bloc de întrebări. Mai exact, o întrebare, întrebarea 11, comerțul ilegal. Cu microfon, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Cu, cu privire la acordul PMI despre care s-a vorbit în acest for acum câteva luni. A existat și o rezoluție pe această temă. Relația dintre acorduri și cadrul legislativ a fost luată în discuție și în documentul de lucru al personalului al serviciilor comise, care a fost publicat pe 23 februarie și care a fost prezentat uh, în aceeași lună în fața Parlamentului European. DG Sante s-a ocupat pe, de toate problemele de trasabilitate. Este un proces care e încă în curs, așa cum am arătat, și vrem să ne asigurăm că toate pachetele de țigări, de produse din tutun, vor face obiectul uh, dispozițiilor acestora uh, până în mai 2019. Nu pot spune mai mult decât atât. Mulțumesc, dar poate dorește domnul Paniu să mai adauge ceva? Da. Și în acest caz, ținând seama de rezoluția pe care am adoptat-o noi aici în Parlamentul European, după cum ați reamintit și dumneavoastră și ținând seama de situația existentă, cred că în dezbaterea din această dimineață ar trebui să ne asigurăm că Comisia este invitată să meargă mai departe și să ne ofere mai multe detalii în răspunsul său. Mai exact, ne poferi Comisia detalii cu privire la situația, pentru că procesul de negociere cu Philip Morris International și acordul cu acesta urmează să expire nu peste un an, doi, ci peste câteva luni, în iulie 2016. Suntem deja la sfârșitul lunii aprilie din 2016. Și cele trei acorduri de cooperare cu sectorul uh, Aș întreba dacă sunt, mai sunt necesare, ținând seama de celelalte acorduri care și ele ajung la termen în 2019. Atâta vreme cât dispunem deja de instrumente și directiva și protocolul internațional care ne permit să asigurăm trasabilitatea produselor din tutun încă din 2017. Thank you. If there are no other Mulțumesc, nu mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc. În momentul de față aș vrea să aduc următoarea clarificare. Comisia nu a luat o decizie definitivă pe această temă cu privire deci la prelungirea sau nu a acordurilor PMI, de aceea nu vă pot oferi mai multe detalii deocamdată pentru că încă așteptăm decizia Colegiului Comisarilor pe această temă. Est-ce que vous savez s'il y a... Domnul Perniu, dar Cunoașteți cumva ca subiectul să se afle pe ordinea de zi a discuțiilor Colegiului Comisarilor? Pentru că, în mod evident, el a fost uh, mereu amânat. No, I, I don't, I don't. Nu. Nu am detalii cu privire la momentul în care va fi luat în discuție acest subiect uh, de către Colegiul Comisarilor, dar urmărim subiectul. Ok. Now we can go to the next point in our agenda. Bun. Trecem atunci la următorul grup de discuții cu privire la țigările electronice. Dacă doriți să răspundeți în bloc la aceste întrebări și apoi voi da cuvântul colegilor care au adresat întrebările, eventual dacă doresc să fac observații suplimentare. Da, mulțumesc. După cum știm cu toții, e un fenomen destul de nou de care ne ocupăm, acesta al țigaretelor electronice. Există, deci, o serie întreagă de provocări legislative cu care ne confruntăm. Mai întâi, la întrebarea domnului Florence, dacă aceste țigarete pot fi considerate produse farmaceutice. Nu știm ca să existe vreun stat membru care să ceară autorizare de piață pentru toate țigările. Hotărârile din instanțele naționale au arătat de asemenea că este imposibilă aplicarea uniformă a dispozițiilor pentru toate țigările, inclusiv uh, a țigărilor electronice, deci uh, asta au fost inclusiv decizii ale în altelor curți. Asta nu înseamnă ca, nu, ca procedurile să nu Uh, permită includerea acestor dispozitive în uh, sfera uh, produselor farmaceutice sau de altă natură, în funcție de felul în care sunt ele tratate. Cât privește transpunerea cadrului pentru uh, țigaretele electronice, ea face obiectul dispozițiilor din articolul adecvat din directivă și arată clar că e nevoie de reguli dedicate care să fie instituite în toate statele membre. Aș mai adăuga că există o țigaretă electronică într-un stat membru, în Regatul Unit, adoptată, uh, uh, uh, considerată ca fiind produs farmaceutic, potrivit unei hotărâri din noiembrie 2015, urmărim situația atât din punctul de vedere al consumatorilor, cât și din punctul de vedere al legislației privitoare la produsele farmaceutice. Referitor la riscurile pe care le uh, presupun aceste țigări electronice, Comisia, la nivelul serviciilor, se află acum în proces de adoptare a unor decizii la nivel intern, după care vom transmite documentul către Parlament și Consiliu. Raportul cu privire la riscurile pe care le presupun aceste țigări electronice a fost redactat în baza unei, unei anumit, unor anumite sur, unei serii întregi de surse, contractanți externi, experți și mă voi referi la câteva elemente din acest raport înainte să aveți ocazia să-l citiți integral. Care sunt riscurile? Mai întâi, o trăvire din, de pe urma ingerării unor lichide care conțin nicotină, e un risc care vizează în special copiii, pe copii, contactul cu lichidele care conțin nicotină la nivelul uh, pielii, al treilea risc, riscurile asociate cu amestecurile care să conțină astfel de lichide ce conțin nicotină, și riscurile de pe urma utilizării unor combinații netestate a lichidelor care conțin nicotină sau ale unor astfel de dispozitive customizate, deci situația în care utilizatorii folosesc astfel de dispozitive făcute de ei înșiși și care folosesc la rândul lor lichide ce conțin nicotină. Următoarea întrebare privitoare la evaluarea de impact asupra sănătății o întrebare din partea domnului Parniu. Cum evaluăm noi impactul asupra sănătății? Analizăm impactul asupra sănătății pe care îl au aceste sigarete electronice sub forma unor uh, sau în, în cadrul unui raport de risc. The full report will be on um, this application. am publicat, uh, se va publica un astfel de raport în 2021, pentru că Comisia vrea să analizeze impactul pe termen lung asupra sănătății, impact care nu este în prezent cunoscut, de aceea Comisia urmărește evoluțiile științifice uh, la nivel internațional în materie de țigarete electronice, urmărim notificările în baza articolului 23.2 din TPD, și Comisia, în plus, a solicitat unui contractant extern să compileze toată literatura științifică în materie cu privire la riscurile pe care le presupun aceste țigarete. Raportul va fi publicat până la vară. Într-un proiect din uh, Horizon 2020 cu privire la punerea în aplicare a TPD, Eurest Plus, vom studia și țigaretele electronice și impactul lor asupra sănătății. Și în fine, întrebarea privitoare la efectele asupra sănătății. Întrebarea 15. Comisia cunoaște îngrijorările care înconjoară aceste produse. În același timp însă, este prima dată când am introdus reguli ample de calitate și siguranță pentru țigarete. Conținutul acestora, precum și obligații de notificare pentru producători, importatori care necesită notificări cu privire la ambalajele ilegale și așa mai departe. Pe lângă aceasta, articolul 20, care Uh, interzice promovarea și publicitatea transfrontalieră a acestor produse, permite combaterea răspândirii obiceiului acestuia în rândurile tinerilor. Comisia va continua să monitorizeze în consecință aceste produse. Avem îngrijorări cu privire la felul în care experimentează tinerii utilizarea acestor uh, țigarete. Statele membre trebuie să impună reguli privitoare la vârsta de la care pot fi achiziționate aceste țigări și așteptăm informații din partea statelor membre cu privire la populația utilizatoare. Urmărim și tendințele, de exemplu, în Statele Unite, din 2011 până în 2015, așadar în patru ani, utilizarea țigaretelor electronice a crescut de la 1,5% până la 16% în rândurile elevilor de liceu. Deci, iată, de peste 10 ori. Și de la, la 0,6% până la 5,3% în rândurile uh, elevilor de școală generală, date din Statele Unite, dar fără îndoială că tendințele sunt foarte asemănătoare și în Europa. Comisia elaborează un raport cu privire la riscurile de sănătate pe care le presupun zigaretele uh, electronice, așa cum am arătat, și care va fi în curând publicat și vi vom trimite. Referitor la expunerea la uh, vaporii second-hand și uh, protecția nefumătorilor, Există legislație cu privire la interzicerea fumatului în anumite medii. Știm că toate guvernele din statele membre au introdus sau urmează să introducă măsuri în acest sens și uh, primim informații sistematice de la grupul nostru de experți în legătură cu ce se întâmplă din acest punct de vedere în statele membre, dar e o chestiune care nu ține de comisie. Mai sunt alte întrebări? Domnul Paniu, vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse, pentru că, într-adevăr, constat că, iată, Comisia Europeană studiază cu toată atenția care sunt consecințele pe termen lung ale utilizării țigaretelor electronice, efectele posibile ale acesteia și deci contez pe Comisia Europeană ca Raportul său, din câte am înțeles, acesta ar fi trebuit să fie transmis către Parlamentul European și Consiliu până în 20 mai. Raportul acesta să fie publicat măcar până la vară, pentru că, așa cum spuneam, în cadrul acestei dezbateri, ne aflăm în fața unei probleme politice, de politică de sănătate, care reprezintă o miză majoră, în special în rândurile tinerilor. După cum spuneați ceva mai devreme, mai ales în rândurile tinerilor, asistăm la o creștere exponențială a utilizării acestui tip de țigarete. Pentru că nu este considerat un produs farmaceutic sau de substituire pentru a te opri din fumat, pentru a te lăsa de fumat, trebuie spus și că industria tutunului vrea să facă parte din uh, vânzarea acestor uh, țigarete electronice pentru că se implică în, uh, sau dorește să se implice în producerea lichidului pe care îl folosesc aceste țigarete, ceea ce continuă să ducă la dependența tinerilor de nicotină. Rămâne o adicție foarte puternică, o dependență foarte puternică. Unii dintre noi, vă aduceți aminte, doreau să fie considerat un produs de sănătate, un produs farmaceutic, această țigară electronică. Și cred că studiul pe care urmează să-l publicați ar trebui să ne mai uh, facă să ne mai gândim o dată. Să solicităm, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite, în, uh, Regat, în Regatul Unit, uh, ca aceste țigarete electronice să fie considerate în fel de medicamente, în orice caz produse farmaceutice. Doamna Grostet, mulțumesc în aceeași direcție. Atunci când ne-am ocupat de directiva privind tutunul, știam că acesta este un produs foarte nou, că nu se poate merge foarte departe în materie de reglementare, astfel încât nu există deloc armonizare. Ori dacă raportul ne va arăta că riscurile sunt majore pentru sănătate, atunci va trebui ca noi cu toții să acceptăm să luăm o poziție cu privire la țigara electronică și să venim cu alte reglementări, respectiv o reglementare, un cadru normativ armonizat pentru toate statele membre. Este o obligație care ne incumbă tuturor, fiindcă cunoaștem problemele dependenței de nicotină pe care o generează utilizarea acestei țigarete electronice. Prin urmare, am dorit să avem acest raport cât mai curând, dar nu e suficient. La sfârșitul acestui raport va trebui să ne sesizăm pentru a vedea ce e de făcut în continuare cu privire la țigara electronică. Thank you very much. I don't know if other members... Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai sunt și alți deputați care doresc să-mi adauge ceva sau să formuleze întrebări suplimentare. Până atunci cu comisia are cuvântul bun. Raportul cu privire la riscul țigaretelor electronice care se pot reumple va fi gata în mai și după aceea uh, am întreprins și o documentare cu privire la tot ce se știe despre aceste noi tipuri de produse din literatura de specialitate. Evident că ne-am dorit și o monitorizare pe termen mai lung, în următorii 5 ani, a țigărilor electronice. Așa cum spunea și doamna Grostet, ar fi și o posibilitate de revizuire a legislației după această perioadă. Însă ar trebui să privim această directivă ca un instrument de a colecta informații pentru a reveni la această dezbatere în următorii ani. Mulțumesc și o întrebare suplimentară. Da, acest interval de 5 ani mi se pare mult când e vorba despre chestiuni de sănătate, nu avem dreptul să așteptăm atât. Deci, eu sper că Envy poate să facă presiuni pentru că această chestiune să poată, poată fi tratată mai devreme, din momentul în care avem concluziile raportului. Este foarte important ca în următoarele luni să ne, sesine, autosesizăm de această chestiune și să nu tot așteptăm uh, rapoarte și punerea lor în aplicare și așa mai departe. Cred că este o chestiune de sănătate și nu trebuie să așteptăm. Thank you very much, Ms. Grostet. Mulțumesc, doamnă Grostet. Nu știu dacă Comisia dorește să reacționeze la acest comentariu. Nu. Bun. Atunci putem trece la ultima întrebare cu privire la ingrediente. Și am să dau imediat cuvântul Comisiei pentru răspunsuri. Este o întrebare din partea domnului Florence cu privire la modul în care interpretăm articolul 7, aliniatul 7, cu privire la filtrele uh, care conțin mentol sau capsulele care conțin mentol din produse de tutun. Ceea ce spun eu acum, reprezintă valoare internă din partea digisante și nu angajează comisia și nu constituie o interpretare definitivă a directivei care nu poate fi făcută decât de Curtea de Justiție în Uniunea Europeană. Conform interpretării noastre la nivelul Direcției Generale Sănătate, perioada de tranziție care se stabilește la articolul 7, uh, directiva nu se aplică interdicției componentelor, precum aceste filtre sau capsule care conțin arome. Ceea ce înseamnă că noi considerăm că capsulele de mentol ar trebui interzise din mai 2016, ceea ce corespunde derogării de la 16 în care se spune produse cu arome cu un volum mai mare celular ar trebui eliminate treptat pe o perioadă mai lungă pentru a permite consumatorilor un termen adecvat pentru a se reorienta spre alte produse. Se pare că prevederea unei perioade mai lungi de retragere treptată de pe piață a fost gândită pentru a oferi posibilitatea utilizatorului de a se reorienta spre alte produse sau să, se, să considere renunța la ele de tot. În același timp, obiectivul de a permite consumatorilor timpul necesar pentru a trece la alte produse nu ar trebui să justifice o perioadă de tranziție pentru produse inovatoare, precum filtrele sau capsulele în produsele de tutun. La considerentul 8 al directivei se confirmă una dintre condițiile de bază pentru revizuirea directivei, obiectivul fiind acela de a reduce uh, fumatul în rândul tinerilor. Studii arată că produsele cu capsule sunt atrăgătoare pentru tineri. Datele de pe piață confirmă faptul că țigările cu capsule au avut uh, succes pe piață. Este, sunt concluziile la care am reușit să ajungem în această etapă. Uh, Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă domnul Florenț dorește să reacționeze sau alți deputați. Nu? Bun. Atunci uh, putem pune capăt uh, aici întâlnirii comisiei noastre. Mulțumim comisiei pentru răspunsurile utile și membrilor comisiei pentru dezbatere și ne revedem în această după-amiază la ora 3 pentru cea de-a doua parte a reuniunii. Vă mulțumesc!